Morning, ladies and gentlemen, dear colleagues, start our work. And, uh... Bună ziua, dragi colegi, haideți să începem. La început, uh, Haideți să începem cu numărul 6. What's new European strategy? Este vorba de către o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020. Doamna Kolarska-Bobinska, colega noastră, este responsabilă de acest subiect și îi voi da cuvântul și vom dezbate acest subiect. Știți că la ora 10 vom începe votarea. Doamna Kolarska-Bobinska, aveți cuvântul. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałabym uh, usłyszeć dzisiaj... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să avem uh, o discuție care să conțină cât mai multe comentarii din partea colegilor, de aceea nu vreau să fac o introducere prea lungă. Raportul pe care îl pregătesc va fi uh, folosit pe, de către Comisia Europeană pentru crearea unei noi strategii energetice pentru Europa 2011-2020. La ora actuală se desfășoară consultări cu partenerii sociali în Europa iar raportul nostru se înscrie și el în aceste consultări. De aceea este important ca Parlamentul European să specifice obiective de bază legate de strategia energetică pentru următorii 10 ani. Trebuie să ne concentrăm pe aspectele cele mai importante pentru noi și trebuie să ne stabilim prioritățile, pentru că sunt foarte multe subiecte care se, uh, care se înscriu aici. Uh, nu doresc ca acest raport să fie ca un, un pom de Crăciun plin cu de toate sau ca o tocăniță, deși îmi place foarte mult această mâncare. Va fi greu în munca noastră să ne stabilim prioritățile și uh, un alt aspect dificil este calendarul, pentru că versiunea finală a raportului va trebui să fie trimisă până pe 14 iulie la traducere. Va, raportul va fi votat în comisia noastră în septembrie și în octombrie în plenul Parlamentului. Însă avem în timp ca să stabilim versiunea finală a textului. Singura soluție de a lucra eficient este să îmi transmiteți comentariile dumneavoastră cât mai rapid. Aș vrea să-i rog mai ales pe raportorii din umbră să-și trimită comentariile cât mai repede. Va trebui să ajungem la un compromis și să redactăm acest raport, însă nu va fi dificil, pentru că, de fapt, vom repeta multe puncte din strategia actuală energetică pentru Europa, pe care le-am discutat de mai multe ori. Ideea principală a raportului se referă la obiectivele strategice ale Europei în domeniul energetic. E vorba de uh, securitatea energetică, accesul la energie și furnizarea de energie la prețuri competitive și uh, cât mai extins. De asemenea, trebuie să ne referim la economiile de energie și la promovarea inovării și a reducerii emisiilor de CO2. Un lucru foarte interesant este că în raportul comisiei, comisia dorește în primul rând să se asigure că se uh, menționează toate acordurile existente. Pentru prima dată într-o strategie de implementare a regulilor actuale există și sancțiuni pentru uh, neimplementare sau pentru implementarea necorespunzătoare. Se menționează aici uh, direcțiile generale care folosesc proceduri de încălcare. Așadar, în primul rând, va trebui să ajungem la un consens asupra ceea ce s-a stabilit până acum. Apoi, data de implementare a celui de-a treilea, al celui de-al treilea pachet energie este 3 martie 2011. Deci, cred că uh, de pe acum, dat fiindcă această dată nu e departe, putem să ne gândim că Comisia pregătește și documentele referitoare la această strategie și la sancțiunile menționate. Nu numai statele membre trebuie să respecte anumite condiții, trebuie să se respecte prevederile Comisiei și uh, legislația europeană. Apoi, în acest raport se subliniază și importanța infrastructurii. Cred că am menționat obiectivele prezentate în strategie uh, și v-am spus că acestea sunt obiective pe care le cunoaștem deja din strategia energetică actuală. E important să ne gândim la diferite subiecte și diferite aspecte. Am vorbit despre implementare, acum aș dori să menționez infrastructura. Vom discuta despre obiectivele 2020 și despre rețelele energetice inteligente, însă acestea încă nu există. În raport se spune clar că trebuie să facem tot ce ne stă în putere uh, pentru a uh, extinde rețelele inteligente în întreaga Uniune Europeană, la nivel transfrontalier, desigur, și până la granițele Uniunii Europene. Aceste rețele trebuie să includă în viitor și țările vecine. Și uh, cum vom finanța toate acestea? Iată un subiect important. Avem nevoie de miliarde de euro pentru infrastructură. Raportul subliniază în primul rând, folosirea mecanismelor de piață este un subiect pe care am putea să-l discutăm și să vedem dacă aceste mecanisme pot uh, ele singure să uh, ofere finanțarea necesară. În raport se mai subliniază și care este potențialul eficienței energetice în uh, relație cu economiile de energie. Este clar exprimată în raport importanța politicii energetice externe. Uniunea Europeană își pregătește la ora actuală politica pe acest domeniu și aș dori ca noi, împreună cu colegii de la AFET, să uh, stabilim clar și precis aspectele Uh, externe ale politicii energetice și dezvoltarea de rețele transeuropene cu state terțe și, de asemenea, dezvoltarea interconexiunile. Ar trebui să existe niște contracte speciale pentru accelerarea întregului proces. Acest raport nu arată acest lucru suficient de clar și cred că ar trebui să conturăm mai bine ideile care să dovedească acest lucru. Raportul subliniază de asemenea importanța cercetării, iar planul acesta este un element cheie pentru reducerea emisiilor de CO2. Acest plan de acțiune trebuie să fie dus mai departe și subiectele cele mai importante trebuie să fie dezvoltate. Cred că s-ar mai putea adăuga la raport încă un domeniu în care Uniunea Europeană trebuie să își uh, dezvolte prevederile. E vorba de sursele de energie neconvenționale, sursele regenerabile. De asemenea, trebuie să se reducă dependența de aprovizionarea cu energie din afara Uniunii Europene. În raport nu se discută suficient despre securitatea aprovizionării, în, conform articolului 194 din tratat. Solidaritatea menționată de comisarul Oettinger nu apare în raport decât sporadic și credem că ar trebui să se dezvolte acest subiect pentru că uh, S-a subliniat destul de clar că securitatea energetică este deosebit de importantă. Solidaritatea nu este un subiect destul de uh, bine conturat în text și uh, este clar că e un subiect important. Am văzut în ultimii ani toate conflictele în Rusia, Belarusia, Ucraina, și aceste conflicte pot apărea oricând. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumesc și eu pentru aceste prime cuvinte introductive. Domnul Mițaros este primul care dorește să ia cuvântul. Elnök úr, engem tetszett szólítani? Mészáros. Köszönöm. Elnézést kérem. Ați spus Mészáros? cer scuze, nu am înțeles uh, când mi-ați spus numele. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca ei, pentru că subiectul acesta e foarte important pentru noi. Ratificarea tratatului de la Lisabona presupune abordarea dintr-un unghi diferit a strategiei energetice a Uniunii Europene nu va mai fi exclusiv mandatul statelor membre și noi dorim să punem uh, noi baze activității Uniunii în acest domeniu. Dorim să consolidăm piața energiei, securitatea aprovizionării și să stimulăm eficiența energetică și economiile de energie, mai ales în dezvoltarea noilor surse de energie. Am dorit să interconectăm rețelele din Uniunea Europeană. Aceste noi obiective asigură statelor membre dreptul de a alege sursele pe care le au la dispoziție și de a-și consolida securitatea energetică. Populația crește din ce în ce mai mult, ceea ce face ca dependența energetică să fie mai mare, ceea ce înseamnă că până în 2030, 65% din nevoile de energie ale Uniunii Europene vor trebui să fie asigurate din state terțe. Pentru gaze naturale s-ar putea ajunge la 80%. Trebuie să asigurăm rutele de transport și sursele de energie și uh, să le diversificăm. Centralele uh, energetice actuale au o durată de viață de 37 de ani, și ceea ce trebuie schimbat, durata trebuie să fie prelungită. Costurile estimate sunt de 400 de miliarde de euro, însă 100 de miliarde din acestea trebuie să fie dedicate construirii de noi centrale. Centralele vechi trebuie dezmembrate și uh, întreținerea celor existente trebuie ameliorată. Trebuie de asemenea să ne gândim foarte bine la utilizarea uh, energiei nucleare, pentru că noi proiecte ne arată că și aceasta este o sursă de noi energii ecologice Eficiența energetică este și o chestiune strategică bazată pe trei piloni. Producția de energie, utilizarea eficientă a acestei energii și uh, uh, diminuarea golurilor de energie din industria construcțiilor, de exemplu. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne schimbăm metodele de lucru și procesul va fi unul destul de lent. Dorim o piață unică a energiei, astfel va scădea rolul statelor membre și va crește, în schimb, rolul regiunilor, ceea ce este foarte important pentru uh, Europa Centrală și de Est, unde cooperarea regională este abia la început. Vă mulțumesc! Ghirec. Mulțumesc, spune președinte, domnul Ghirec. proșe colegów, kiedy mów... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Când discutăm despre energie, întotdeauna trebuie să ținem minte un lucru, și anume chestiunea competitivității. Energia și competitivitatea sunt interconectate complet. De cealaltă parte, fiecare stat membru are o altă abordare energetică. Prin urmare, competitivitatea fiecărui stat membru poate să difere uh, de cea a celorlalte state. Însă, dată fiind această situație, nu este posibil să armonizezi uh, resursele energetice. Nu este posibil să creăm un design pentru o soluție de mijloc. Iată, o încercare a rezultat în pachetul pentru schimbări climatice și îmi amintesc foarte bine despre ce era vorba în acest pachet. Acesta a fost pregătit ținându-se cont de uh, summitul COP15 de la Copenhaga. Mm, ideile erau însă oarecum nerealiste pentru că se încerca convingerea lumii întregi, convingerea populației că trebuie să reducem emisiile de CO2. Însă acum uh, Știm foarte bine care a fost rezultatul summitului de la Copenhaga. Dacă respectăm prevederile pachetului climatic, atunci Europa își pierde competitivitatea. Sigur, am putea discuta despre strategia Europa 2020, despre obiectivele pe care dorim să le atingem, însă totul uh, va rămâne nerealizat, pentru că, iată, la, la fel cu obiectivele de la Lisabona, lucrurile sunt puțin nerealiste. Așadar, este necesar să facem o revizuire, pentru că trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor realiste conținute în pachet. Aici discut, în primul rând, despre eficiență energetică. Eficiența energetică este și ar trebui să fie în continuare baza dezvoltării sectorului energetic. Mai mult decât atât, Europa este scindată în ceea ce privește energia nucleară. De ce se întâmplă acest lucru? De ce în acest raport nu este posibil să includem câteva prevederi care, iată, să asigure o nouă deschidere uh, pentru energia nucleară în Europa? Fără aceasta, nu vom reuși să ne atingem obiectivele. Există și câteva puncte slabe. Acestea ar fi următoarele. Rețelele slab cali, din punct de vedere calitativ, lipsa interconectorilor, după cum a spus și doamna raportor deja, și încă o problemă. Este vorba despre efectul Carrington. Nu știu dacă cunoașteți acest concept. Îmi pare rău că vorbesc atât de mult, dar doresc să vă ofer câteva informații. În secolul XIX, rețelele de telecomunicații s-au deteriorat foarte repede din cauza radiațiilor electromagnetice venite de la Soare. Nu existau pe atunci foarte multe rețele, transformatorii erau și ei sporadici și au început să, uh, fie, să se uzeze. Ce s-a întâmplat însă? Iată, după cum am spus, a existat o creștere a uh, undelor electromagnetice la Soare. Acum însă avem foarte mulți transformatori, foarte multe interconectări. Și ce se întâmplă dacă avem o pană la un moment dat într-o regiune foarte mare uh, a Europei, a lumii? Uh, pentru că, iată, nu este un scenariu SF, este o chestiune cât se poate de realistă. Structurile energetice trebuie să ia în considerare um, această posibilitate. Iată că americanii o fac deja. Prin urmare, aș dori să subliniez acest aspect. Trebuie să revizuim pachetul energetic obiectivele sale au fost prea ambițioase. Și, de asemenea, abordarea a fost o abordare medie la ceva ce nu poate fi realizat astfel. Mulțumesc. Domnul Cimanski are cuvântul. Dziękuję bardzo. Największym problemem w spisywaniu takich dokumentów, które Mulțumesc, domnule președinte. Marea dificultate cu astfel de documente ce conțin cuvântul strategie în titlu este aceea de a găsi o, un echilibru între diferitele a, obiective ce trebuie atinse. Nu este foarte greu să facem o listă cu toate cerințele care pot să fie revendicate aici în sală. Dar trebuie să avem și un scenariu de implementare. În fostul plan de acțiune am avut două categorii de cerințe. Prima categorie se referea la combaterea schimbărilor climatice și, în al doilea rând, era vorba despre uh, chestiunea resurselor energetice. E bine, aceste două chestiuni sunt interconectate, pentru că iată avem uh, problema eficienței energetice, problema uh, Uh, securității energetice. Însă pentru a realiza toate acestea e nevoie de timp. Deocamdată, instrumentele acestea nu sunt suficiente pentru ca noi să reușim să soluționăm foarte repede problema surselor de energie cu emisii mari. Dacă ne uităm în Europa, în Europa Centrală în special, vom vedea că există un dezechilibru între obiectivele de mediu și uh, obiectivele securizării resurselor energetice. E bine, acest dezechilibru s-ar putea traduce printr-o dependență și mai mare de resursele de gaz și uh, acest lucru la rândul său ar însemna o situație și mai gravă în ceea ce privește securizarea uh, furnizărilor de energie. Această tendință va continua și aici uh, mă refer la rolul intermediarilor ruși, de exemplu, în sectorul energetic, pentru că importurile din Rusia reprezintă o problemă extrem de importantă în ceea ce privește securizarea furnizărilor de energie, în special pentru Europa Centrală. Așadar, nu ar trebui să ne concentrăm pe listarea tuturor uh, cerințelor, ci mai degrabă ar trebui să încercăm uh, să adresăm direct aceste probleme și să vedem cum anume putem să ne asigurăm că putem să ne bazăm pe furnizările de gaz, ă, stabilind niște condiții politice pentru astfel de mișcări și de mersuri. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Turmes are cuvântul. Mulțumesc! Cred că putem să facem acest document, uh, să-l elaborăm mult mai strategic. L-am citit și m-am gândit care sunt prioritățile noastre. Este vorba de o serie de idei care, în opinia mea, nu mă fac să înțeleg care este prioritatea, ce trebuie să facem mai întâi, ce trebuie să facem mai apoi și așa mai departe. Deci cred că trebuie să prioritizăm în primul rând aspectele acestea. O problemă cheie este aceea a prețurilor competitive. Suntem în situația în care piața europeană de gaz și energie este una uh, bazată pe, în proporție de 95% de vânzări în Europa, de către 12 companii. Așadar, a implementa un al treilea pachet, a face ca autoritățile responsabile cu competitivitatea să se coordoneze, să lucreze cu Direcția Generală de Competitivitate de la Bruxelles. Pentru a face toate aceste lucruri, trebuie să manifestăm presiuni pentru ca cele uh, 12 companii să nu manifeste uh, atitudini de oligopol. Vedem ce se întâmplă în Franța, de exemplu. Parlamentul francez, zilele acestea, uh, o va adopta al doilea pachet privind piața internă și este foarte interesant să analizăm această situație. Dacă analizăm structurile puterii de piață în, din Franța, vom vedea că EDF și Gaz de France sunt foarte uh, active pe piața spaniolă, britanică uh, și așa mai departe. Deci cele mai mari companii non, și cea, pe, pe când cea mai mare companie no, non-franceză non din Franța este E.ON cu o cotă de piață de 2,5%. Așadar, atitudinile din Franța sunt uh, pro-Gaz de France, pro-EDF, pentru a proteja companiile autohtone din Franța, pe când, iată, aceste companii activează deja peste tot în Europa, liber. Așadar, acolo se implementează deja al treilea pachet care face ca pol politica de competitivitate în sectorul de energie să fie acum pentru noi un aspect cheie. Mai trebuie să înțelegem încă un lucru. Energia reprezintă un sector de afaceri ciclic. Um, parcurge un ciclu de către 30-45 de ani. Prețurile electricității la noi în special la finele anilor 90 și chiar și la, pe la începutul anilor 2000, au fost rezultatul plasării noastre la capătul ciclului de investiții. Când piețele celor 27 au fost cuplate, atunci uh, cererea de furnizări energetice a crescut. Cred însă că trebuie cu toții să ne gândim foarte bine că de acum și până în 2025 vom fi confruntați cu trei tendințe majore. În primul rând, discutăm despre faptul că jumătate sau două treimi din centralele energetice din Europa vor trebui să fie înlocuite pentru că ajung la finele vieții lor, așadar vor trebui oferite subvenții investitorilor, ceea ce se traduce prin uh, prețuri mai mari pentru kilowatt. De asemenea, în al doilea rând, infrastructura este apropie și ea de finele vieții sale. Pentru că, iată, dacă ne uităm în Germania, în Germania de vest, pentru că nu are sens să ne uităm în Germania de Est, acolo construcții sunt relativ noi, de după unificare. Dar, revenind acum, uh, în uh, Germania de Vest, Rețelele electrice au uh, o viață de 40-50 de ani deja, situație similară și în Franța. Așadar, când vine vorba despre distribuție energetică și linii de transmisie, va trebui să reinvestim în aceste sectoare. Asta înseamnă că prețurile pe, pe kilowatt vor crește încă o dată, pentru că, dacă nu, investitorii nu pot să facă față noilor cheltuieli. Prin urmare, pentru a fi competitivi la costuri, trebuie să privim ceilalți parametri care definesc costul, și anume volumul de electricitate și de gaz ce trebuie utilizat. În opinia mea, singura cale de urmat pentru ca costurile să, fie, să rămână rezonabilă este aceea de a ne axa în anii următori pe eficiență energetică. Pentru că, iată, aici avem posibilitatea de a reechilibra această tendință de creștere a prețului per kilowatt. Nu putem să ignorăm legile fizicii sau legile financiare într-un astfel de sector cheie. Discutând acum despre securitatea energetică nu sunt atât de îngrijorat cum sunt alți colegi, pentru că, iată, în această noapte Gazprom a trebuit să renunțe, să dea înapoi. De ce? Odată, imaginea Gazpromului în ceea ce privește situația sa față de investitorii globali este una proastă de când uh, a intervenit criza economică. Prin urmare, Gazprom are nevoie de bani globali și de aceea mai dă înapoi acum din când în când. Acum, europenii sunt mult mai bine pregătiți decât acum uh, uh, doi ani. Mulțumită lui Alejo Quadras, acum am reușit să avem acest regulament privind securitatea uh, resurselor energetice și de gaz. Cred că acum vom avea planuri de criză în ceea ce privește furnizările de gaz la nivel european. O altă chestiune importantă în ceea ce privește furnizările de gaz este aceea a tratării furnizărilor de gaz la nivel european, pentru că, iată, aici trebuie să manifestăm presiuni la nivelul Comisiei Europene pentru a investiga pentru a investiga pierderile de gaz la nivel european. Discutăm aici despre situația din Europa de Est și din uh, Balcani o chestiune foarte importantă pentru securitatea energetică. Energiile regenerabile sunt iarăși o altă soluție a problemei. Trebuie să implementăm planurile naționale de acțiune în acest sens și să le legăm de infrastructură. Cred că pachetul privind infrastructura, în opinia mea, va reprezenta unul dintre aspectele extraordinar de importante. Trebuie de aceea, de aceea să fie foarte bine structurat. Pe termen lung, liniile de transmisie vor trebui și ele abordate, pentru că dacă vrem să facem diferența la nivel politic european, trebuie să ne îndepărtăm de la abordarea pomului de Crăciun, uh, în care sugerăm că putem să uh, finanțăm 80 sau 100 de linii bugetare europene dintr-un buget extraordinar de mic. Discutăm aici de investiții de sute de miliarde Așadar, trebuie să vedem care sunt cele 5-6 coridoare în care vom avea fluxuri enorme, în special în ceea ce privește energia eoliană, după anul 2020. O altă chestiune urgentă este aceea de a solicita Comisiei să emită niște scenarii detaliate pentru situația energetică din Europa în anul 2030. Pentru că, iată, aceasta este perioada pe care trebuie să o anticipăm acum când vine vorba de chestiunile de energie. Și acum trec și la ultimul aspect legat de finanțare. Trebuie să vedem cum anume putem combina bugetul uh, european și băncile europene de investiții și publice, pentru că bugetul pentru energie trebuie legat de instrumente care pot să fie uh, eficiente. Nu în ultimul rând, doresc să menționez faptul că energia și eficiența energetică este importantă și pentru agenda de mediu și pentru competitivitate. Prin urmare, trebuie să plasăm această chestiune pe o poziție mai prioritară. Ar trebui, de fapt, să reprezinte prioritatea numărul 1 pentru următorii ani, pentru că aici putem să facem diferența, într-adevăr, în materie de politică energetică. Mulțumesc, spune președintele. Mai avem 25 de minute la dispoziție, mai avem 6 lor de cuvânt, plus raportoarea, plus comisia și până acum am tratat doar 4 lor de cuvânt. Deci dacă continuăm în acest ritm, nu vor mai putea vorbi toți. Propun așadar următorul lucru, să ne limităm la un minut, maxim două minute, pentru că altfel nu mai avem cu toții timp să vorbim. La ora 10, nu uitați, începe votul. Domnul Balcitis are cuvântul. Taip, ačiū pirmininkė. Labai teisinga jūsų pastaba. Domnule președinte, aveți dreptate, trebuie să fim cât se poate de succinți. Astfel ca toată lumea să poate să vorbească, aș dori să mulțumesc raportorului pentru prezentarea sa extrem de detaliată. Sectorul energetic va rămâne cu siguranță strâns legat de competitivitatea atât la nivel național cât și la nivel comunitar. Deci, trebuie să ne gândim nu numai la competitivitate și concurență în Uniunea Europeană, ci și cu piețele externe. Un lucru absolut esențial. M-aș concentra pe două aspecte. Criza din acest moment între Bielorusia, Bielorusia și Rusia pentru că în ultimele zile am văzut încă o dată faptul că avem nevoie să ne dotăm cu o piață energetică independentă în Europa, în special în domeniul gazului, astfel încât aprovizionarea cu gaz să nu fie supusă manipulărilor politice. Astăzi, uh, aprovizionarea cu gaz a scăzut cu 40% și vreau să spun că, mă refer la Lituania, care are o situație specifică inclusiv în ceea ce privește prețurile practicate la gaz. Și așa că pe piața noastră concurența este greu de asigurat în domeniul gazului. Prețuri competitive, sunt de acord cu domnul Turmes, trebuie într-adevăr să ne concentrăm pe acest lucru. Uh, și raportul de față trebuie să conțină aceste aspecte foarte clar evidențiate. Astfel, comisia trebuie să stabilească sau să creeze o comisie care să se ocupe nu numai de prețurile la energie, ci și cu aspecte conexe. Dacă vom avea o astfel de comisie, s-ar putea să rezulte o serie de concluzii foarte interesante, pentru că vom vedea care sunt prioritățile în diferite țări le uh, vom putea pune cap la cap și în viitor va trebui să ne gândim la surse de energie competitive și să, uh, bineînțeles, să relansăm sau să lansăm energia regenerabilă. Sunt de acord cu raportoarea uh, și anume că Bielorusia și Rusia, conflictul acestor țări trebuie să apară încă din considerente și să ne concentrăm pe interconexiuni pe piața europeană a energiei ca să avem provizionare suficientă. Vă mulțumesc. Domnul Benson. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că vorbind despre energie în Europa, trebuie să ne referim atât la politică externă, cât și la, bineînțeles, uh, siguranța aprovizionării și siguranța energetică. Această dependență de importurile de gaz este o problemă uh, și uh, din ce în ce mai mult vedem ce înseamnă această dependență de importuri dintr-o mână de țări din Uniunea Europeană. Ne trebuie mai multă independență pentru aprovizionarea cu energie în Uniunea Europeană. E o nevoie mare de investiții suplimentare pentru uh, infrastructuri energetice, în special cele transfrontaliere. Este de asemenea foarte important să avem investiții mari, substanțiale în uh, cercetare, în uh, tehnologii care reduc uh, dioxidul de carbon și să putem, uh, pe termen lung, să fim noi exportatori de energie și nu importatori. Uh, discuțiile de astăzi au arătat faptul că um, politica energetică trebuie să fie mai mult orientată spre piață, spre concurență, spre competitivitate, pentru ca să ne asigurăm, în primul rând, bineînțeles, siguranța aprovizionării. Am, uh, avem probleme de competiție și concurență în Europa, în acest sens. Am negociat al doilea pachet de liberalizare la Consiliu la un moment dat și am văzut uh, cum multe interese naționale divergente uh, s-au bătut cap în cap și ne-au împiedicat să stabilim o adevărată piață concurențială pe energie. Este clar că textul de față este un pas înainte, însă rămâne mult de făcut. Politica energetică trebuie să contribuie, de asemenea, la întărirea siguranței energetice la reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră și la pagubele provocate mediului înconjurător. Este ceea ce ne-a spus și domnul Turmes de dimineață sau mai ori, Trebuie să legăm cele două aspecte. Avem două rapoarte în față și, deci, strategia energetică și eficiența energetică. Planul de eh, acțiune pentru eficiență energetică. Cele două rapoarte, cele două aspecte trebuie să fie strâns corelate, pentru că sunt, uh, practic, se întrepătrund și aș cere celor doi raportori chiar să le coordoneze, să se coordoneze între ele ca să fie sinergie, așa cum trebuie. Vă mulțumesc, domnul Cantian. Domnule președinte, este foarte greu să discutăm aceste lucruri într-un singur minut Poate la un moment dat ar ne-ar trebui o discuție mai lungă, mai pe îndelete. Pentru că este o chestiune esențială uh, pentru strategia 2020 și e greu să intri în subiect într-un timp atât de scurt. Însă aș dori să vă dau un exemplu de proiect integrat în Uniunea Europeană s-a implicat într-un proiect integrat, după cum spuneam, pentru transport uh, al energiei. E vorba de, uh, e vorba de vehicule mixte, hidrogen, electrice și cred că este un uh, exemplu foarte bun cum putem să integrăm sursele de energie și inițiativele noastre. Um, trebuie să ne concentrăm și pe finanțare o raționalizare, o optimizare a puținelor resurse de care dispunem. Nu mă refer la fondurile specifice care sunt uh, deja pe picioare. Trebuie acestea să fie folosite mai bine pentru a asigura, bineînțeles, supravizionarea uh, în toate rețelele noastre, doamna Hübner. Dziękuję bardzo. Przedstawiony... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Documentul din fața noastră este foarte util. Țările se confruntă cu criză. Toate țările din Europeană trec prin criză și trebuie să implementăm strategia. Colegii au spus însă că nu există ordine și o prioritate. Sunt amestecate obiective pe termen scurt, pe termen lung și trebuie să uh, vedem care sunt uh, acele inițiative care trebuie să fie într-adevăr uh, alese și implementate în următorii 9-10 ani. Uh, cu energia problema este aparte, nu-i așa? Pentru că avem gazul important dintr-o singură sursă și s-ar putea ca la un moment dat anumite resurse de gaz chiar să fie secătuite. În următorii ani, va trebui să ne identificăm acele inițiative care să, nu ne, să ne permită să nu ajungem în impas. Avem instrumente financiare care trebuie să fie apoi declinate și destinate inițiativelor, atât naționale cât și comunitare. Însă să nu uităm care este dinamica bugetară națională care uh, ajunge uh, la un, uh, un punct final în octombrie. Noi înșine la Uniunea Europeană avem un alt ciclu bugetar, așa că trebuie să știm dacă toate țările vor găsi până la urmă resursele necesare pentru a um, îndeplini obiectivele pe termen scurt. S-ar putea ca peste 3-4 ani nicio țară să nu mai aibă bani să implementeze strategia și uh, ar fi mare, mare păcat. Așa că doresc să spun că în acest raport trebuie să apară obiective absolut strategice, însoțite, bineînțeles, de bani, de fonduri, uh, inclusiv prin contribuția statelor membre, dar, bineînțeles, și bugetul comun. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Angeli, mulțumesc, domnule președinte! Cred că avem multe de făcut când vine vorba de eficiența energetică pe uh, anii care urmează. Eficiența și siguranța sunt două obiective strategice pentru Europa și obiectivele strategiei 2020 uh, sunt uh, cu siguranță extrem de ambițioase. Așa cum s-a spus aici, uh, Europa are nevoie de o piață independentă, iar strategia 2020 ne spune că uh, trebuie să uh, respectăm și angajamentele privind uh, um, economia de energie și reducerea emisiilor. Uh, iar, de asemenea, avem nevoie de o piață energetică care trebuie să fie și ea finalizată și să respectăm și planul SET, strategia noastră energetică pe care ne-am tratat-o noi înșine, ca să îndeplinim aceste obiective. Nu Trebuie, totuși, să uităm partea de inovație, inovare. Energia, bineînțeles, are și uh, un impact asupra unor echilibru, echilibre unor uh, fragile ce privește geopolitica. Așa cum am spus și am văzut în anii trecuți, strategia europeană trebuie să se concentreze pe trei puncte. Aprovizionarea, siguranța aprovizionării, numărul 1. Apoi, planuri naționale foarte stricte legate de economia de energie și eficiența energetică și, în sfârșit, um, alte teme care apar. Am văzut uh, că declarațiile de intenție nu sunt suficiente, totuși trebuie făcut ceva uh, legat inclusiv de folosirea mai bună a fondurilor de coeziune și structurale, pentru ca să ajungem la o piață mai echilibrată și mai corectă. Așa că, dacă ne uităm la orizontul 2013-2020, va trebui să vedem dacă Europa Uh, chiar uh, va face ceea ce a spus că face. Uh, e vorba de acele zeci de milioane de locuri de muncă suplimentare în energia verde, din energie regenerabilă, din inițiative legate de economia de energie și așa mai departe. Deci, iată, economia de energie, um, aprovizionare și așa mai departe. Pentru toate acestea ne trebuie bani și fonduri. Vă mulțumesc. Domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mă refer la cercetare și energie. Ar trebui să vedem ce instrumente am putea utiliza în domeniul uh, energetic pentru a îmbunătăți situația la nivel european. În primul rând, cred că este bine să ne gândim la economisirea de energie, pentru că, iată, în ceea ce privește la stocarea energiei, mă scuzați, pentru că, iată, um, resursele de energie regenerabilă ne oferă multe posibilități în acest sens și este o provocare să îmbunătățim această chestiune. Ar discutăm aici și despre o inițiativă Joint Technology în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Cred că pământul nostru uh, Uh, nu beneficiază acum de o soluție durabilă în ceea ce privește aceste emisii. Ar trebui să vedem cum anume putem uh, produce uh, produse, cum ar fi metanul, ca să le utilizăm cum se cuvine în procesul producerii de energie. Încă un aspect care mi se pare mie esențial este faptul că chestiunile ce țin de eficiență energetică trebuie să fie luate în calcul când vine vorba de producția de energie, dar și de consumul de energie. Ar trebui să ne gândim mai în acest sens la programul cadru 8, uh, la un program de 50 de miliarde de euro, pentru ca aceste chestiuni să fie soluționate durabil. Vă mulțumesc! Doamna Ulfscur, care cuvântul spune președintele. Uh, thank you. Uh, Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc în limba suedeză. Așa că, ca și raportor din umbră, uh, S&D, mulțumesc că, uh, și mă bucur că avem această dezbatere. Este important să știm ce vrem să facem. Nu mai avem mult timp la dispoziție, trebuie să gândim pe termen lung și să fim extrem de clari și de pragmatici, să știm ce trebuie să facem. Cred că este important să nu dăm apă la moare unor noi conflicte. Politica energetică este foarte importantă, de bună seamă, dar este și o zonă în care nu ar trebui să apară conflicte. De exemplu, când vine vorba de eficiența energetică, aici chiar nu ar trebui să apartă, apară conflicte și chiar au apărut o seamă de idei extrem de interesante. Da, sunt mai puține conflicte uh, vizibile, dar -ar, nu înseamnă că nu există aceste conflicte. Așa că trebuie să știm clar ce ne dorim în aceste sectoare. Da, acum, energia regenerabilă. Știm că sunt ceva probleme legate, de exemplu, de uh, distribuția acestei energii. Uh, astfel, uh, știm foarte bine că rețelele de distribuție sunt mai puțin dezvoltate decât în cazul energiilor tradiționale sau fosile. Trebuie să ne gândim de asemenea și la consumatorii noștri și să ne ajungem într-o situație în care anumite părți din Europa suferă de acea sărăcie sau precaritate energetică și altele, din potrivă, să o ducă bine. Așa că, bineînțeles, nu putem să rezolvăm toate problemele legate de energie astăzi, dar dacă ne punem de acord asupra unor obiective cum ar fi eficiența energetică și introducerea mai multor energii regenerabile, plus investiții suplimentare în investiții, uh, Uh, dacă suntem de acord că aceste lucruri ne vor duce inclusiv la crearea de mai multe locuri de muncă, uh, e bine, dacă ieșim în această mentalitate de urgență și de criză, atunci totul o să fie bine. Mulțumesc. Dorește și Comisia să intervină? Văd că avem ca reprezentant pe doamna Hutman. Dacă am pronunțat bine. Ora, Hautman. Hautman. Hautman, da, spune președintele. Mulțumesc, domnule. Comisia pregătește un document pentru luna noiembrie. Am ascultat cu foarte multă atenție această dezbatere care este extrem de interesantă și nu cred că trebuie să reacționez aici uh, și acum cu detalii. Bineînțeles că aceste priorități care au fost exprimate aici uh, capătă diferite nuanțe Vom vedea ce se va întâmpla și cu rezultatul consultărilor care vor avea loc sau se vor sfârși, mai bine zis, la sfârșitul lunii iulie. Mulțumesc foarte mult. Doresc la final să întreb dacă doamna raportor dorește să mai ia cuvântul odată la final. Acum aveți posibilitatea să o faceți. UVAC. Mulțumesc. Vreau să vă spun că acest schimb de opinie a fost excelent. Este clar că așteptările noastre față de, uh, față de alea Comisiei sunt foarte diferite, pentru că uh, această discuție cere, uh, de fapt, reexaminarea pachetului energetic și, pe de altă parte, unii cer să se pună mai mult accentul pe energii regenerabile însă este clar că trebuie să stabilim obiective strategice. Comisia a stabilit deja obiectivele sale, trebuie să ne gândim și noi la ale noastre. Însă trebuie să fim consecvenți. Fie ne dorim să avem drept obiectiv o politică de energie comună, o politică care garantează securitatea în caz de criză, fie dorim să ne concentrăm pe situația specifică din fiecare stat membru. Evident, fiecare stat membru are propriul său mix energetic, după cum s-a subliniat, însă trebuie să avem drept obiectiv o piață de energie comună. Trebuie să obținem prețuri scăzute și securitate. Trebuie, deci, să asistăm Comisia în, pe calea către acest obiectiv, ca să ajungem la o politică comună de energie. Problema finanțării va fi foarte dificilă, s-a arătat că strategia nu va fi suficientă dacă nu este susținută de instrumente uh, adecvate de finanțare. Deci trebuie menționate în document. Mulțumesc tuturor vorbitorilor, aștept comentariile în scris. Mulțumesc foarte mult pentru indicațiile dumneavoastră, doamnă Corosca Bobinska. Poate că la final ar fi bine să mai uh, să vă mai spun încă ceva. Am vorbit foarte mult despre obiective și este bine să cazi de acord asupra obiectivelor, dar poate că nu ar fi rău să ne gândim cum anume putem să și atingem aceste obiective. Câteodată intervin și probleme de natură tehnică despre care trebuie să discutăm. Am vorbit astăzi foarte mult despre chestiunea rețelelor. Uh, Poate că ar trebui să profităm de ocazie și la un moment dat să vorbim cu experții sau să-i lăsăm pe experți să ne vorbească pentru a vedea ce este posibil la crearea de rețele din punct de vedere tehnologic. Avem uh, foarte mari deficiențe la nivelul uh, energiilor regenerabile și, din punct de vedere tehnic, trebuie să vedem ce anume trebuie să facem. Nu ar fi rău să auzim uh, din partea inginerilor, experților, uh, dacă planurile elaborate de noi sunt și fezabile. Așadar, Poate că ar trebui să legăm această discuție a noastră cu o dezbatere cu experții. Sigur, va fi un program extrem de încărcat pentru că, iată, vin, vine vacanța de vară. Probabil că vom avea posibilitatea de a ne ocupa de această chestiune abia după vară. Mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere care a ajuns la final. Văd că este puțină gălăgie în sală. Profit atunci de această ocazie pentru a vă spune că vom face o pauză de un minut, de două minute maximum, după aceea vom vota. Listele de vot vor fi distribuite și, desigur, vor fi purtate și discuții necesare pe marginea votului. Încă o dată, o scurtă pauză. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, trebuie să ne facem treaba și continuăm, evident. Trecem la vot. Dragi colegi, începem. Avem o listă mai lungă de vot însă cred că ne organizăm și ne descurcăm. Știm că am modificat ordinea votării, așadar vă rog să nu vă mirați că începem cu raportul privind uh, uh, cu raportul Langen privind vehiculele utilitare ușoare noi și dacă sunteți noastră de acord, dacă aveți cartelele de vot, începem. Dar mai întâi dăm cuvântul domnului Langen. Da, domnule președinte, o scurtă intervenție. Doresc să clarific ceva, dacă îmi permiteți. Avem 9 amendamente de compromis în total și, într-un loc, există chiar două compromisuri. Acolo uh, este vorba despre ce urmează după pe termen lung. Am studiat ce propuneri au fost depuse și am decis să îmi retrag primul meu compromis și primele mele amendamente și să um, menționez 150 de grame per kilometru parcurs ca Uh, cantitate totală. Există și un alt compromis care a fost propus de două grupuri politice de 140 de grame, însă eu cred că la această chestiune trebuie să luăm decizia ținând în calcul nu doar ce este fezabil din punct de vedere tehnic, ci și cine sunt consumatorii finali uh, ai acestor uh, vehicule utilitare noi. Acestea sunt consumatorii europeni, așadar mă exprim pentru 150 de grame per kilometru. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc tuturor colegilor mei pentru disponibilitatea la compromis care a, de care au dat dovadă aici. Mulțumesc, spune președintele. Votăm. Amendamentul 1. Cine votează? Îmi cer scuze, iată, mai dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Turmes, vă rog. Da, în ceea ce privește această cantitate, eu văd lucrurile diferit. Este, iată, este un vot extrem de important și solicit verificare electronică pentru că s-ar putea să fie foarte la limită. Da, spune uh, președintele, pentru că altfel secretariatul ne atrage atenția de fiecare dată. Facem acum o verificare ca să vedem cine are voie să voteze și cine nu. Așteptăm să se așeze domnul Cadras, domnul uh, Polimatas și facem o verificare. Eh, haideți să vedem cine vrea să întrerupem ședința și să mergem la piscină. Votați cine este pentru și cine este împotrivă. Yeah, one minute and one card. Da, vă rog, un minut. Avem de două ori mai multe voturi la PP, probabil sunt din nou aceiași doi, ca de obicei, nu chiar trei mai mult. Doamna Hall? Nu funcționează aparatul de vot, consola de vot, din păcate. Putem să o ajutăm pe doamna Hall, vă rog? Nu. Văd că s-a rezolvat. Foarte bine. Nu știu, a fost o pană de, o mică pană de curent, probabil. Nu știu eu din ce motiv. Doamnelor și domnilor, acum totul este în regulă. Vă rog să vedem uh, care este rezultatul. Cine a câștigat? Bun, încă o dată. Deci, Votăm amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Dacă doriți, verificăm. Mie mi se pare că toată lumea a fost pentru. Verificăm. Dar uh, aveți grijă, nu o să facem asta de fiecare dată, pentru că altfel stăm aici până mâine. S-a închis votul. Bun, foarte bine că ați dorit verificarea electronică. Se respinge. 27 la 27. 32. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 50, 58. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 60. Compromisul 1, de fapt pentru, împotrivă, abțineri. N-am spus nimic, spune președintele. Urlă cei din sală să facem verificare electronică, dar încă nici nu am dat verdictul. Bine, atunci începem direct. Deschidem votul. Închidem? Sau nu, doamna Hall? Probleme? Nu, deci nu funcționează consola de vot, spune doamna Hall. Dar ce se întâmplă? Aveți pană de curent acolo, nu știu de ce nu merge. Prea multă energie regenerabilă, dacă nu mă înșel. Nu, îmi cer scuze, făceam o glumă. Nu? No? Ce works or nu? Tot nu funcționează? Also, kein Problem, Entschuldigung. 29, 24... Nicio problemă, 29, 25 uh, uh, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, este caduc, vai, îmi cer scuze, mulțumesc. Da, trecem direct la 80 pentru, pentru, împotrivă, la 80, abțineri, se respinge. Mai departe, 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86, pentru, nu, spune președintele, văd că acesta este cadou. Nu știu ce am astăzi, mă pot concentra, spune președintele. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se adoptă, clar. Bun, verificăm compromisul 2. Deschidem votul. Iarăși prea, mult, prea multe voturi de la PP, un vot în plus. Acum e bine. Închidem votul. Și rezultatul e clar, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, A, văd că 87 a fost adoptat, deci uh, s-a rezolvat această porțiune, la fel și 91, deci trecem direct la 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Până 103. 103. Pentru, împotrivă, abține, se respinge block 110 to... Ist auch erledigt, ne? The block. The block we must vote. 104. 104 până la 107 au fost și ele acum tratate pentru că sunt caduce dacă se adoptă compromisul 2. Și atunci trecem direct la compromisul 3. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Bun, și atunci votăm în bloc 110 ca o, um, un adăugire la compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 ca adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru împotrivă. Abțineri? Verificăm. Verificăm. Deci votăm compromisul 7, vot electronic. Iarăși un vot prea mult de la PP. Acum e bine. Închidem votul și se adoptă. Bun, 18 pentru, împotrivă, încă o dată, deci pentru la 18. Împotrivă, trebuie să verificăm, îmi pare rău. 18, vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. 122. A, văd că a fost adoptat compromisul 7, ceea ce înseamnă că nu votăm la 122. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 146. Da. Deci, compromisul 4, vot electronic. Să deschizi votul. Închidem. Da, a fost corect. Se adoptă. Se întâmplă ceva în sală? Nu funcționează consola de vot. Numărul 10. Există, la numărul 10 există probleme cu consola de vot. Dacă ne poate ajuta cineva, vă rog. Bun, dar rezultatul nu se schimbă. Next page. 166. 166. În josul paginii. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 23-24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 171 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 172 pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificare electronică pentru 172. 172, da. S-a închis votul. Se respinge. 173 pentru. Potrivă. Țineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Drei, ne, erledigt. Compromisul Haia. Viele Seiten weiter. Ach. Da, dăm multe pagini înainte și votăm 28. Pentru. A, prea repede. Da, deci trecem la pagina 11 direct. Și votăm 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doste patruzeci pentru, 240 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 246 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Da, putem să verificăm pentru că a fost la limită. 246. Vot electronic. Închidem. E, iată că e totuși respins. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A, doriți să facem o verificare. Verificare electronică la 31. Vot. S-a deschis votul? S-a închis? Da, e adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri. Da, vă rog frumos să verificăm la 35 vot electronic. Închidem. Se adoptă. Mulțumesc. 2. Cine este pentru? Nu, îmi pare rău. Am trecut peste. Ce se dorește din sală, spune președintele? Nu am auzit. Deci, aș dori să facem verificare la 34, se spune din sală. Bine, atunci repetăm. În mod normal nu facem acest lucru, dar îmi cer scuze. La 34 facem verificarea electronică. Vă rog frumos să deschideți votul. Bun, votați. S-a închis votul. Se adoptă 34, se adoptă. Mulțumesc. Bun, dar acum nu revenim asupra tuturor voturilor. Am votat 2. Deci la 2 suntem. Cine este pentru? Deci votăm amendamentul 2. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deschidem votul electronic. S-a închis? Se respinge. Egalitate. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. E mai simplu așa. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 4. Închidem votul. Se adoptă. Da, mereu uh, suntem la limită. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A fost clar. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55 pentru. Îmi cer scuze. Trecem peste. Da și vot final. Vot final electronic pentru întregul raport. S-a deschis votul. Okay. Closed. S-a închis votul. Da, iată rezultatul. Foarte clar. Felicitări raportorului. Este vorba despre raportul domnului Langan. Trecem acum... Single, yeah. Hab ich gar nicht. Trecem acum la votul privind uh, următorul raport. Cine este pentru, împotrivă? Vot electronic? Bun. Also, vote is open. S-a deschis votul. Once again, please, we come to the... Wir stimmen jetzt ab über... Deci votăm acum un vot unic, vot electronic unic, privind mecanismul de compensare între operatorii de sisteme de transport. S-a deschis votul. S-a închis votul. Unul de la PPE în plus, un vot în plus. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la votul raportului Marinescu. Nu, raportul Figueiredo, președintele rectifică. Amendment uh, to, uh, to amendment yeah, you tell me, you tell me please. So, wir kommen zur Abstimmung. Trecem deci la vot. Amendamentul 1 pentru pentru împotrivă abțineri se adoptă. 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 3 pentru împotrivă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 Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri verificăm. E un compromis, verificăm. Compromisul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 14, nu, 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 cade. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Compromisul 2 verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 28. Nu. Numărul 12. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Caduc, caduc, caduc. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 29. Un amendament oral. Doamna Madurel. mă scuzați, credeam că doriți să luați cuvântul. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 ă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. A, era un amendament oral, mă scuzați. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Jadot. În acest amendament propunem retragerea cuvântului etic. Deci, îndepărtarea cuvântului etic din acest amendament, pentru că se creează neînțelegeri. Mulțumesc. Ați înțeles? Cineva împotrivă? Văd că nu. Atunci trecem la vot. 54 împot pentru împotrivă și Restul nu mai au chef să voteze? Îmi pare rău. Încă o dată, 54, pentru. Așa, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm. 54 cu amendamentul oral. S-a deschis votul. And closed. Și s-a închis. Result on the... Rezultatul este că se adoptă. 28 la 23. E greșit? Doamna Carvalho. Intervenție fără microfon. Vă rog să mă scuzați, putem repeta pentru că nu a fost traducere, spune președintele. Ich versuch's noch einmal jetzt. Übersetzt. Mai încercăm o dată, cu traducere. Cu traducere. Haideți, liniște. Nu trebuie să ne stresăm pentru că avem timp. Deci la 54 mai verificăm o dată electronic și cu traducere. Deci 54 vot electronic. S-a deschis votul. Doamnelor și domnilor, vă rog. Acum s-a închis votul. More. <laughs> More than before. Sunt mai multe voturi decât înainte. Bun. 55. Ca adăugire. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cine nu face nimic? Se adoptă. 56. Pentru împotrivă se adoptă. 57 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 58 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, verificăm. 59 verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 60 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și votul final, vot electronic, vă rog să Începeți. E în regulă? Unul de la PPE în plus. Și rezultatul? Se închide votul. Rezultatul e clar. Felicitări și gata. Genug abgestimmt für heute? Was los? Bun, las, las, am votat destul pentru ziua de azi. Așa. Felicitări tuturor, respect și așa mai departe. Am terminat sesiunea de votare și trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Vă rog, stimați colegi, cei care ne părăsiți, să o faceți în liniște pentru ca noi să ne putem uh, desfășura activitatea în continuare. Vorbim despre propunere de modificare a programului energetic european pentru redresare. Ladies and gentlemen, können Sie bitte... Domnilor și domnilor, v-aș ruga tare mult să faceți liniște. Yes. I don't know, I didn't take uh, die Damen und Herren, die sich noch unterhalten wollen. Doamnelor și domnilor, cei care doresc să mai stea de vorbă, atunci vă rog frumos să o faceți afară. We won't use the time for the next point. Vă rog frumos, nu vreau să utilizăm astfel timpul pentru punctul 10, pentru că mai apoi vom avea și o vizită. Frau, jetzt hat nur eine das Wort, nämlich Frau von Bem. Doamna Van Bremt are cuvântul. Doamna Van Bremt, este rândul dumneavoastră. Vă rog frumos să ne explicați care este problema și care sunt rezultatele. Dank u wel, voorzitter. Um, collega's, voor ons uh, de verordening. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aici este vorba de un regulament al Comisiei Europene și aș vrea să încep cu o prezentare succintă. Mie mi se pare important să revizuim acest, această propunere înainte să meargă mai departe. Eu am trimis raportul la traducere ieri Comisia în 2009 a făcut o propunere legată de criza economică. După cum știm, această criză persistă încă. Este vorba despre o propunere pentru a utiliza mijloacele neutilizate încă pentru o sprijinire consolidată a proiectelor de energie. Această propunere a Comisiei a fost acceptată și a conținut trei mari teme. Este vorba despre trei unghiuri de abordare. Odată uh, care trebuie să fie uh, subvenționate. Odată infrastructura electrică, uh, energie eoliană offshore și în al treilea rând discutăm despre această faimoasă CCS, Carbon Capture and Storage, captarea de carbon. Această chestiune a fost tratată la un dialog tripartit și, iată, s-a dorit utilizarea acestor mijloace și pentru proiecte energetice și pentru proiecte de eficiență energetică în special, mai ales uh, în raport cu energiile regenerabile. Au existat motive justificate pentru a promova aceste chestiuni, pentru că, iată, aceste mici proiecte de eficiență energetică sunt foarte bune când vine vorba de, de combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, sunt foarte bune și în ceea ce privește ocuparea forței de muncă la nivel local. Uh, de aceea, aceste chestiuni sunt foarte importante ceea ce privește redresarea economică. Parlamentul a câștigat această luptă doar parțial la trialog pentru că această propunere a Comisiei nu a mai fost uh, ajustată. Prin urmare, pe atunci, Comisia și-a luat angajamentul de a emite o de a trata totul într-o declarație, astfel încât uh, să fie cheltuite mijloacele neutilizate ca atare. Acum trebuie ca Comisia să dea curs acestei propuneri conținute în uh, declarație. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că la acest capitol noi putem să fim parteneri ai Comisiei în ceea ce este această propunere. Dorim să votăm această, acest regulament cât mai repede în Parlament și să ducem um, negocieri cât mai repede cu Consiliul, astfel încât această viziune să se impună. Așadar, discutăm despre o propunere pentru utilizarea mijloacelor financiare rămase, care nu sunt considerabile, însă ar trebui să le utilizăm cu atâta eficiență, astfel încât rezultatele să fie optime. Trebuie ca aceste mijloace să fie utilizate pentru eficiență energetică și pentru energie regenerabile, după cum a solicitat Parlamentul. Concret, finanțarea se referă la um, alocarea banilor în, în autorităților locale, în special în spațiile aglomerate, pentru că acolo putem să ajutăm uh, pe oameni din punct de vedere tehnic, finanțându-i, sau uh, putem să venim în acordarea de finanțări proiectelor care deja există acolo. Este vorba despre finanțarea unor proiecte deja existente care să fie sprijinite financiar. Sigur, marele câștig ar fi cel al ocupării, pentru că astfel, iată, am avea locuri de muncă în domeniul eficienței energetice și energiei eh, regenerabile. Totodată vor fi create și efecte de sinergie în ceea ce privește utilizarea instrumentelor financiare. Dragi colegi, acest, această propunere este foarte bună și ține seama de doleanțele noastre ca Parlament European. Sarcina tuturor grupurilor politice și sarcina mea în special, este acum aceea de a da curs acestei propuneri, pentru că, iată, eu am susținut acest raport, care este foarte important pentru mine și avem această temă care trebuie soluționată cât se poate de repede. Și, la urmă, urme, aceasta este sarcina noastră. Cine are relații cu președinția belgeană, poate că ar putea emite impulsuri astfel încât să ne încadrăm în timp. Eu deja am stabilit primele contacte Cred că este foarte bine să progresăm cât se poate de repede. La raportul meu veți găsi câteva amendamente, câteva ajustări în ceea ce privește locurile de muncă ecologice uh, și aș dori, de exemplu, să uh, intervin în special acest capitol pentru că cred că ar trebui să ne axăm pe proiectele inovatoare în ceea ce privește eficiența energetică și uh, energiile regenerabile. Cred că aceste lucruri trebuie să fie în centrul politicii noastre energetice. Așadar, prin inovare, trebuie să ne asigurăm ca, că garantăm o legătură bună a, a fondurilor de coeziune cu acest domeniu energetic. De asemenea, mijloacele financiare neutilizate trebuie să fie utilizate în așa fel încât rezultatul să fie optim. Discutăm despre 50 de miliarde de euro, 50 de milioane de euro, mă scuzați. Vor, aștept uh, inițiativa colegilor mei și fac la final un apel la toți, repetându-mă, doresc să facem uh, în așa fel încât această propunere să fie consolidată pentru ca în primul rând să ne asigurăm că putem lucra cât se poate de rapid, astfel încât la Consiliu să ajungem la o decizie rapidă la negocieri. Sigur, nu este foarte ușor de făcut acest lucru, pentru că, iată, există o serie de state membre la Consiliu care uh, și-ar dori ca aceste sume rămase Uh, la buget să nu fie utilizate astfel pentru mijloace energetice, ci să ajungă înapoi la statele membre. Ei bine, dragi colegi, mi se pare o abordare proastă și cred că nu este una uh, optimă pentru obiectivele stabilite de comisia noastră în ceea ce privește economia energetică și lupta împotriva schimbărilor climatice și a încălzirii globale. Sper ca împreună cu dumneavoastră să ajungem la concluzia că încă mai avem probleme cu criza economică și pe acest fond să ne asigurăm că ne îndeplinim sarcinile. Sarcina noastră este aceea de a ne asigura că se investește durabil în energie și acest dosar este un exemplu bun în acest sens. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Cancian dorește să ia cuvântul. Grazie Presidente, grazie alla relatrice per il suo intervento. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei raportor, pentru această prezentare. Sunt raportor din umbră pentru PPE și deci aș vrea să fac câteva precizări. Pentru început, sunt de acord cu faptul că acest document este foarte potrivit în acest moment. Vorbim de un plan de redresare acum și plan energetic de redresare și trebuie să fim consecvenți. Termenele sunt stricte și trebuie să ne orientăm către proiecte concrete și eficiente care să se desfășoare rapid. Știți, criza este deosebit de dificilă. Chiar în această dimineață am vorbit despre dezvoltarea energetică, despre politica energetică și toate aceste discuții au un rol de a ne liniști că uh, acționăm bine atunci când mizăm pe energiile regenerabile. Atât despre termene. În ceea ce privește strategia în sine, am vorbit despre eficiența energetică, mai ales în mediul urban. E vorba de un subiect coerent cu ceea ce s-a publicat săptămâna aceasta în legătură cu um, economiile de energie în domeniul construcțiilor. Această directivă a fost publicată în jurnalul oficial săptămâna aceasta. În ceea ce privește uh, dimensiunea proiectelor, haideți să nu le uh, să nu reducem cifrele numai pentru a avea uh, mai multe proiecte, să nu reducem calitatea pentru a, numai pentru a permite realizarea de proiecte mai numeroase. Pentru că fondurile sunt limitate și deci trebuie să finanțăm în proporție de 50% ținând cont de echilibrul geografic. Trebuie să evităm ca Uh, bugetele naționale să fie prea îngreunate de aceste proiecte, ceea ce ar reprezenta un pas înapoi. După aceea, institutele financiare, instituțiile financiare, cred că, într-adevăr, am cam greșit aici abordarea în regulamentul precedent. Am fi putut crea un fond ad hoc un fond destinat inițiativelor financiare publice și private, care ar fi permis multiplicarea resurselor disponibile. Astfel, am fi garantat un salt calitativ pentru proiecte specifice. Dată fiind suma rămasă, cred că acest lucru nu mai este posibil. Trebuie deci să ne orientăm spre formula de uh, instituții financiare. Haideți să încercăm să facem în așa fel încât să reușim să uh, redresăm economia energetică, să o redresăm în sensul dorit. Sunt de acord cu orientările Haideți să sperăm că toate acestea sunt puse în aplicare cât mai repede. Acesta e obiectivul nostru. Ganz herzlichen Dank. Ich hab... Mulțumesc. Turmes, domnul Turmes, văd că dorește să mai ia cuvântul. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc. Mulțumesc, doamna raportor. Cred că cel mai urgent uh, în acest dosar este să avem un vot uh, rapid în această comisie ca să putem începe negocierile. Propunerea comisiei este foarte bună. Nu mi se pare uh, necesar să depunem amendamente și cred că este interesantă și ideea uh, de exemplu că e vorba doar de, de 115 milioane. Însă, haideți să nu uităm că există instrumente care pot crea efectul de pârghie, de leverage, ceea ce poate fi uh, pozitiv. M-am întâlnit cu Banca Elvețiană de Investiții și cu KFW, care vor fi două din băncile care vor gestiona probabil aceste proiecte. Uh, și uh, reprezentanților mi-au explicat că au uh, experiența unui fond similar pentru IMM-uri în Europa de Sud-Est. A fost un caz în care ei au luat banii de la bugetul Uniunii Europene și au folosit ca partea cu cel mai mare risc, la care au adăugat fonduri de la băncile publice, uh, EIP, KFW și altele și uh, au mers mai departe. Cred că aceasta este și ideea domnului Cancian referitoare la parteneriatul public-privat și anume să includem și bănci private pentru că uh, vor avea mai puține riscuri de acoperit în această formulă. Ni se spune că un rezultat al crizei financiare este că mai ales băncile locale, care ar trebui să fie cele care oferă fondurile pentru proiecte mai mici, Uh, sunt, se uh, tem de costurile uh, suplimentare, pentru că ele vor să-și reducă aceste costuri în această situație dificilă și deci decid să nu facă credite mai mici. Și dacă nu le analizează, nu cunosc nici riscul asociat. Deci modul de a proceda este uh, că dacă acest fond preia o parte din risc, va fi mult mai simplu ca băncile locale să fie motivate să se implice și să uh, aloce fonduri acestor proiecte importante cum uh, sunt renovarea clădirilor și uh, contoare inteligente, pătrunderea aparatelor mai eficiente și așa mai departe. Deci ideea de a crea un instrument care să creeze efectul de pârghie, de leverage și să uh, aducem astfel uh, un acces la capital pentru investitorii care vor să uh, intre în domeniul eficienței energetice este soluția cea mai bună. Și cred că uh, e o propunere bună și trebuie să încercăm să accelerăm lucrurile. În ceea ce privește guvernele naționale, avem cu toții contacte cu guvernele naționale. Cred că avem un uh, dosar bun, pentru că dacă un guvern național ar dori să facă ceva similar, costurile implicate ar fi mai mari. Dacă fiecare din cele 27 de state membru, membre ar trebui să creeze fiecare cât un fond, ar fi mult mai costisitor decât să avem un singur fond european cu bani de la bugetul european. Cred că este foarte bine pentru uh, fiecare buget național în parte. Mulțumesc! Bedanke mich, Herr von Nistelrooy. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să spun ceva legat de ce putem face în legătură cu proiectele mari uh, care sunt legate de infrastructură, un impact asupra acestora și sunt esențiale pentru viitorul european. Trebuie să vedem cum ne descurcăm și cu o idee care nouă ne este foarte dragă, este vorba de eficiență energetică. Și trebuie să mergem foarte repede, aceasta ar fi abordarea de bază. Dar să fim și novatori, adică creativi Uh, chiar și, și mai ales în timp de criză, trebuie să dăm dovadă de imaginație. Băncile, de exemplu, sunt reticente. Uh, dar, uh, tocmai trebuie să obținem bani pentru proiecte care altfel nu pot fi finanțate și ele trebuie să fie puse în mișcare cât mai curând posibil. Așadar, trebuie să ne asigurăm că există sinergii și cu alte fonduri europene. Și, în al doilea rând, această propunere conține, conține o altă idee inovatoare, și anume, am spus că trebuie implicate și autoritățile locale. Uh, E bine, nu știm ce va rezulta din acest întreg demers, însă, în orice caz, există o declarație în ceea ce privește obiectivele privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Sigur, această viziune depășește termenul de 2020, dar acum vedem, în baza criteriilor stabilite, cine sunt cei care uh, se implică. Când mă gândesc la strategia 2020 și ceea ce am decis aici cu toții, atunci îmi dau seama că cu această nouă inițiativă nu sunt vizate doar statele membre ca entități individuale, ci și partenerii noștri locali, regionali. Deci putem acționa la nivel decentralizat, la nivelul actorilor locali. Uh, în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Este un lucru care pentru mine a fost foarte important și un lucru care a lipsit, strategi- a lipsit strategiei de la Lisabona, pentru că mereu acolo se făcea referire la uh, statele membre. Acum însă avem, iată, 600 de uh, regiuni, de localități care doresc să participe. Pentru că, la urma urmei, noi uh, acționăm în scopul îmbunătățirii situației cetățenilor. Uh, Așadar, avem o foarte bună propunere pentru ca în următoarele luni să o dezvoltăm. Avem inițiativa Comisiei pentru ca, iată, să mergem mai departe și am încredere că, că vom merge mai departe. Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și domnul uh, Van Nistelrooy, uh, vreau să susțin uh, importanța investițiilor în eficiența energetică a clădirilor uh, și uh, investițiile în uh, acest domeniu. Sper ca cele 115 milioane să poată fi investite rapid în măsuri de eficiență energetică. De altfel, vreau să subliniez faptul că pentru prima dată, în luna martie, Consiliul European a recunoscut ca obiectiv al Uniunii Europene creșterea cu 20% a eficienței energetice până în 2020, a reiterat această decizie, acest obiectiv și la Consiliul European din 17 iunie. Deci cred că acum trebuie să așteptăm din partea Comisiei propuneri clare pentru creșterea eficienței energetice cu 20% până în 2020. Nu va fi ușor, dar cred că uh, Uh, inițiativa Smart Cities și fondurile rămase, deci cele 115 milioane, ar putea fi utilizate în mod eficient în acest domeniu. De asemenea, vreau să subliniez faptul că nu trebuie privit izolat această inițiativă. Să ne aducem aminte cu toții că în aprilie 2009 am modificat regulamentul privind Fondul European de Dezvoltare Regională pentru a permite tuturor statelor membre să utilizeze o cotă de 4% din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru eficiența energetică a locuințelor, subliniez locuințelor, și construcția de locuințe sociale. Multe state membre, în 2007, când și-au făcut programele operaționale, nu au prevăzut acest obiectiv în programele lor operaționale. Anul acesta va avea loc midterm review, și cred că statele membre împreună cu Comisia ar trebui să utilizeze această oportunitate pentru a aloca mai multe fonduri și a utiliza această cotă de 4% din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru obiectivul de a crește eficiența energetică în sectorul locuințelor. Mulțumesc. Darf dann noch der Kommission Herrn Domnul Bernucci, din partea Comisiei, are acum cuvântul. Poate că doriți să interveniți noastră pe acest subiect. Vă rog. Domnule președinte, în acest moment al dezbaterii mulțumesc foarte mult uh, Parlamentului pentru susținere uh, față de inițiativa Comisiei. Pentru noi uh, timingul este foarte important, cum a spus și raportorul. Efectul de pârghie care a fost menționat de mai mulți oratori va fi cu siguranță uh, central pentru noi va fi luat în calcul uh, pentru a vedea cum facem cu acești bani necheltuiți uh, împreună, uh, având în vedere și alte fonduri și surse, care poate nu sunt foarte mari luate separat, dar împotrivă pot, pot să fie o sumă considerabilă, care să ne permită să facem ceva. Poate că vor exista și evoluții cumva neașteptate, însă nu trebuie să fim luași, luați prin surprindere. Va exista într-adevăr acea revizuire bugetară, midterm review și și aici trebuie să fim foarte atenți cum vom merge. Mulțumim încă o dată instituției dumneavoastră, lucrăm împreună pentru ca să găsim o soluție rapidă pentru această situație. Deci o decizie înainte de sfârșitul anului. Vă mulțumesc! Gut, dann darf ich mich bedanken. Da, mulțumesc tuturor. Doamna Van Brent dorește să mai ia cuvântul la final? Da. Kort om, eh, om te zeggen dat ik zeker de komende weken ook zal... Mulțumesc foarte pe scurt. Eh, vreau să spun că o să folosim aceste săptămâni care urmează pentru a stabili contracte, contacte cât mai fructuoase cu colegii și să eh, progresăm cu acest dosar cât mai curând posibil. Mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumesc pentru această dezbatere care a ajuns la final. În iulie vom dezbate raportul. Astfel, am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul. Este vorba despre discuția cu uh, doamna ministru spaniol, care însă este înlocuită de secretarul de stat, care din păcate nu a ajuns nici el. Așadar, avem o mică problemă. Puteți să verificați, poate sunt uh, la ușă și stau de vorbă. Manchmal warten ja Gäste vor der Türe, um nicht zu stören. Câteodată, <clears throat> câteodată invitații așteaptă la ușă pentru a nu ne deranja dezbaterile. Der Louis bei dem? Der Louis auch vor der Tür? Louis bei denen oder, oder sind die gar nicht da? Louis ist outside. Waiting for the Ja, meine Damen und Herren, der Staatssekretär ist noch nicht da. Doamnelor și secretarul de stat nu a ajuns încă. Acesta este ultimul punct pentru astăzi. Domnul Quadras este aici pentru că am fi putut să tratăm punctul lui înainte. Bun, din păcate trebuie să luăm o scurtă pauză, îmi cer scuze.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 Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, äh, ich bedanke mich herzlich, dass Sie ein bisschen Geduld hatten. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă mulțumesc pentru răbdare. Iată, președinția spaniolă este în drum spre noi de la aeroport, însă ce am reușit să facem în acest răstimp este uh, să-l aducem aici pe colegul Coadras, care a dat dovadă de o performanță sportivă excelentă, alergând de la biroul său sau mai știu eu de unde era, astfel încât uh, să putem trata punctul său de pe ordinea de zi. Va primi un premiu special de la Comitetul Olimpic pentru uh, viteză și, iată, îi mulțumim din suflet pentru faptul că și-a dat silința să ajungă aici. Domnule Coadras, aveți uh, cuvântul pe marginea negocierilor privind uh, regulamentul aprovizionării cu gaze naturale. Iată, vorbiți. Yes, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a spus că punctul meu o să fie discutat la ora 12. Îmi pare rău, dar am fugit, am fugit cât am putut de repede din birou până aici. Iată-mă, am sosit. Mulțumesc încă o dată și la bun început vreau să mulțumesc din inimă tuturor raportorilor din umbră, dumneavoastră, dumneavoastră, domnule președinte, pentru uh, contribuțiile pe care mi le-ați transmis în ultimele luni de când am început uh, munca legislativă pe această acest regulament privind aprovizionarea cu gaz, pot să vă spun că uh, chiar aveam nevoie de această inițiativă și de acest gen de cooperare care a contribuit, spun eu, fără falsă de modestie, la obținerea unui adevărat succes. Am ajuns la un acord informal cu Consiliul în cadrul dialogului Uh, trilateral. Textul va fost uh, transmis tuturora. De fapt, uh, vă va fi transmis textul final de data ce primim un avert de la serviciul uh, juridic. Consiliul va aproba probabil acest text uh, în Coreper mâine și noi în acest comitet să votăm și noi în compromis. Sperăm într-o în săptămână din iulie când ne vom întâlni. Iar votul în plenară, în principiu, va avea loc în a doua sesiune din luna septembrie. De asemenea, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru munca deosebită pe care a depus-o pentru sprijinul dat, inclusiv în calitate de colegislator și, bineînțeles, mulțumiri călduroase președinției spaniole pentru că ne-a informat și ne-a ținut la curent zi de zi privind progresele înregistrate la Consiliu. Vorbesc tot timpul despre discuțiile Consiliului, să știți, pentru că, într-adevăr, au fost foarte, foarte fructuoase să știți că chiar este o muncă serioasă cea pe care noi am depus-o, nu o pierdere de timp și o contribuție deosebită. Vreau să vă asigur. Per ansamblu, cred că putem să fim destul de mulțumiți de rezultatele acestor negocieri și odată ce va fi implementat, va reduce în mod semnificativ vulnerabilitatea Uniunii Europene față de aprovizionarea cu gaz prin intermediul uh, implementării regulii N-1 și prin introducerea tehnicii bidirecțion- flux bidirecțional, prin interconexiuni între statele membre, termenul fiind de 3 ani. Și, de asemenea, aș dori să spun că Comisia uh, are un rol sporit în coordonarea acțiunilor și uh, are de asemenea posibilitatea de a se asigura că acțiunile uh, din planurile naționale de prevenție nu uh, împiedică securitatea energetică și a aprovizionării pentru statele membre sunt chestiuni care sunt discutate inclusiv la comisie. Este vorba de prerogativele comisiei de a interveni în planurile naționale pentru a se asigura că aprovizionarea nu este în niciun moment, siguranța nu este în niciun moment pusă în primejdie. Bineînțeles, spiritul de solidaritate este absolut esențial, mai ales în timp de criză. Toate statele membre, mai ales cele care sunt cele mai afectate de criză, trebuie să aibă acces la suficient de mult gaz sau suficient de multe gaze um, pentru ca economiile lor să meargă în continuare. În ceea ce privește siguranța aprovizionării, am introdus mai multe dispoziții care subliniază rolul esențial al Uniunii Europene în ceea ce privește luarea de măsuri pentru a reduce situațiile de criză și de întreruperi ale aprovizionării. În, uh, s-ar putea să apară crize și în afara Uniunii care pot să afecteze, bineînțeles, statele membre. Este cu adevărat uh, uh, un lucru care se aplică mai ales astăzi pentru că ne găsim într-o astfel de criză, nouă criză. De asta dată știți foarte bine Uh, Bielorusia și Rusia se află în conflict pe acest subiect și s-ar putea că dacă nu se rezolvă situația să sufere colegii din uh, zona Mării Baltice. Din fericire, Comisia a luat măsuri foarte rapide. Ieri, directorul general pentru gen energie s-a dus uh, vizite la Minsk și să sperăm că această criză va fi soluționată cât mai curând posibil. Cred că putem să fim mulțumiți și de faptul că am ajuns la mai multe compromisuri bune legate de integrarea uh, gazului în rețelele europene sau gazelor. Comisia a luat măsuri legate de clauza de destinație și sporirea transparenței, vorba de uh, sporirea fluxului de informații. Fără informare, fără comunicare nu se poate face nimic. Un alt punct esențial pentru noi, Parlamentul, este faptul că uh, piețele sunt, uh, se află în prima linie acest lucru apare foarte clar în textul de față și, pe scurt, ca să încep cu acest bilanț al uh, ce, a ceea ce s-a făcut, un subiect uh, delicat pentru mulți colegi. E vorba de declararea situației de uh, urgență la nivel comunitar uh, poate fi uh, înlocuită de niște scenarii mai flexibile s-au eliminat acele praguri prin care comisia trebuie să, trebuia să meargă pe o cale un pic mai greoaie pentru a declanșa această procedură. Și se merge mai mult la nivelul regional acum. Ce înseamnă asta? Un stat membru, mai multe state membre sau mai multe regiuni din mai multe state membre apar aici. Astfel, comisia are o spațiu, un spațiu de manevră extrem de larg pentru a acționa. Este o adevărată soluție pentru o problemă tot la fel de adevărată, de reală. Dacă dorim să promovăm infrastructurile la, nivel național și interconexiunile între statele membre, este ceea ce trebuie să facem. Adică să existe un minim uh, un standard minim de aprovizionare pentru consumatorii casnici și, de asemenea, permite coordonarea um, soluțiilor sau răspunsurilor în caz de urgență și, de asemenea, ă, soluții legate de ce se întâmplă cu țările terțe. În sfârșit, Consiliul avea o poziție la început, ă, era vorba de ă, preferința pentru o directivă. Așa s-a întâmplat la început și vreau să spun că de atunci s-au întâmplat multe. Avem o relație mai bună, mai strânsă cu Consiliu și din punct de vedere uh, tehnic am ajuns la un regulament de această dată foarte bun. Colegi, recomandarea mea ar fi să sprijiniți uh, pe deplin acest uh, compromis, să votați așa cum trebuie în iulie și cred că odată ce veți avea textul în față, o să primiți uh, sau să primim uh, um, unde verde și, și cred că raportorul din Umbrii sunt de acord cu mine că trebuie să fie sprijinit acest text. Ca de obicei, mă... sunt la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale lămuriri. Bineînțeles, după ce ați fi par... veți fi parcurs textul, vă mulțumesc foarte mult! Herzlichen Dank. Mulțumesc! Mulțumesc, în primul rând, pentru această prezentare, în al doilea rând, pentru activitatea excelentă, activitate dificilă, uh, grea, dar având în vedere că toate părțile implicate au uh, activat, cred că rezultatul este optim. Mai întâi domnul Mesaroș are cuvântul și apoi celălalt uh, vorbitor. Nu ați la mea. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit activitatea domnului Vidal Quadras cu mult interes și dorim să îi mulțumim pentru eforturile sale. Am încercat să-l și ajutăm cât de mult am putut. Pentru țările din Europa Centrală, acest dosar este deosebit de important și dorim să salutăm structurile um, regionale menționate în anexa 4. Acestea arată uh, un semnal de încurajare pentru statele în care nu există încă interconectare. Expunerea la aprovizionarea cu gaz este din ce în ce mai mare, iar în același timp și consumul intern, cererea, sunt în creștere. Sunt convins că ne vom confrunta cu situații similare pe viitor, situații în care Rusia va întrerupe aprovizionarea. nu ne putem baza pe uh, soluții satisfăcătoare și pe uh, posibilități juridice în cadrul directivei actuale. De aceea, piața internă va juca un rol cheie. Firmele, întreprinderile de aprovizionare cu gaz vor reuși să ajungă la toți consumatorii din Uniunea Europeană. Întreruperile vor trebui prevenite prin, uh, pieț, prin crearea de piețe naționale competitive, bazate pe surse diversificate și rute diversificate. Această propunere este necesară și pentru motivul că dacă o țară semnează un acord unilateral, poate pune în pericol aprovizionarea cu gaz a Uniunii Europene. Este necesar să se identifice uh, potențialele uh, Uh, ne, uh, insuficiențe de aprovizionare care să fie rapid rezolvate în situație de criză. Securitatea aprovizionării va fi garantată prin măsuri cum ar fi uh, schimbul de combustibili, pentru că astfel putem uh, reduce cererea de gaz. Uh, Trebuie să ne coordonăm acțiunile în Uniunea Europeană dacă dorim să evităm crizele. Există posibilitatea de a înlocui gazul în uh, generarea, prin generarea de electricitate și astfel să reducem cererea de gaz. Mulțumesc! Turmes. Domnul Turmes. Uh, I have also și eu doresc să îl felicit pe Alejo. Cred că foarte puține persoane știu că problema noastră dinainte de ultima rundă de negocieri de uh, marți a fost că guvernele nu doreau să joace Comisia Europeană un rol în uh, supravegherea, de fapt, a planurilor naționale de urgență. Însă riscăm ca până la urmă să nu avem suficientă coordonare europeană. Și deci nu a fost ușor să uh, vedem cum să punem în mișcare guvernele. Apoi Alejo a avut ideea grozavă de a folosi aceste, aceste conexiuni rusești ca să primim mai multă uh, atenție politică înainte de legiferarea de marți. Și cred că funcționează foarte bine acest stimulent. Uh, Gazprom a reușit să umple conductele, deci este un plan grozav. Da, și uh, eu mulțumesc pentru această indicație care, iată, a arătat că pentru a ajunge la acest rezultat au fost uh, făcute asemenea legături inteligente. Asta explică totul. Domnul Nister, Van Nisterroy. Domnule președinte, după comentariile anterioare, mă întreb uh, unde vom ajunge cu aceste uh, propuneri. Mi se pare că propunerea nu e foarte inteligentă. Așa. însă cred că este vorba și de uh, dorința noastră de a accelera procesul. De actualitate van, uh, van deze... Acum discutăm despre rezultate însă. Activitatea acestei săptămâni în particular ne arată că sunt necesare noi instrumente pentru a spori și a implementa solidaritatea. Mă uit acum la uh, situația uh, coordonării grupelor implicate în furnizarea de gaze, mă uit când trebuie acționat uh, și văd că există, din punct de vedere logic, dimensiuni regionale foarte clare. Așa funcționează piața gazelor. Cred așadar că uh, acum, cu această propunere, nu facem decât să uh, susținem ceea ce s-a decis deja această solidaritate primește ceva concret și trebuie deci să mai discutăm despre momentul intrării în vigoare a pre prezentului document. Pentru că, iată, vedem că acum trebuie să colaborăm unii cu alții trecem într-o situație de criză. Iată, am avut nevoie de a trece printr-o criză pentru a discuta despre durabilitate, despre eficiența furnizării de gaze. Sigur, mai sunt multe de spus pe acest subiect, de exemplu în ceea ce privește interconectarea și așa mai departe. Și, sigur, în acest context vor fi furnizate diferite propuneri. Subliniez ceea ce a spus domnul Turmes. Da, activitatea este bună, ar trebui să o încheiem repede. Colegul Quadras, iată, a fost extraordinar în foarte multe domenii. Da, spune președintele, acum că tot suntem la runda de mulțumiri, doresc să mulțumesc și eu colaboratorilor care au participat de-a lungul acestui drum, și anume secretariatului uh, uh, lucrătorilor de la Consiliu, Comisiei, pentru că, iată, noi deseori uităm că există foarte multe negocieri individuale și colaboratorii investesc foarte mult timp și foarte mult spirit pentru a asigura un rezultat bun. Am dorit să subliniez acum acest lucru pentru a nu uita. Domnul Cimanski. Mulțumesc. Și eu doresc să îl felicit pe raportor a realizat o muncă extraordinară și a depus multe eforturi în acest sens. Acest regulament este foarte important și desigur că obiectivul nostru este un compromis care să uh, răspundă așteptărilor și ambițiilor Parlamentului. totdeauna Parlamentul a avut o poziție mai ambițioasă. Însă lucrurile nu au fost privite la fel de Consiliu. De exemplu, în ceea ce privește fluxul bidirecțional. Această uh, poziție asupra căreia uh, Consiliul a insistat va însemna că în cazul uh, unei anumite, unui anumit uh, gazoduct nu se va încerca uh, această procedură, pentru că Rusia face eh, presiuni asupra acestui oleoduct și el va fi închis. Și eh, va fi închis dacă eh, mai continuă problemele. Este vorba de aceste clauze referitoare la câte un stat și noi am dorit prevederi mai generale. Să sperăm că nu se va ajunge în situația în care Comisia Europeană se consideră că este de datoria sa să încheie contracte care să ducă la uh, o funcționare distorsionată a pieței în caz de criză. După negocieri s-a stabilit o definiție a negocierii regionale a crizelor. Însă trebuie să ne asigurăm că asta nu ne va face să ajungem la o situație în care Uniunea Europeană să uh, nu se simtă responsabilă de crizele regionale, pentru că până la urmă întreaga Uniune Europeană va fi afectată de orice uh, nereguli în aprovizionarea cu gaz sau chiar întreruperi. Există soluții juridice la ora actuală, dar nu sunt neapărat suficiente. Poziția noastră a fost slăbită de Consiliu și eu cred că cei de la Consiliu greșesc atunci când vor să-și limiteze implicarea în chestiuni politice, mai ales în ceea ce privește relațiile externe. Haideți să sperăm că asta nu înseamnă că orice criză a gazului ce va urma va fi tratată ca o chestiune pur comercială. Astfel de chestiuni au o dimensiune politică evidentă. Și de obicei, guvernele, mai ales cele din estul Uniunii Europene, trebuie să fie susținute în acțiunile lor de Uniunea Europeană pe plan politic, altfel vor părea prea slabe. În general, compromisul este bun, și am reușit să menținem multe prevederi pe care le doream. Vă mulțumesc. Doamna Riera Madurel. Muchas gracias, presidente. Simplemente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să iau cuvântul în numele grupului, pentru că raportorul nostru, domnul Svoboda, uh, este în clădire, dar nu a putut să ajungă chiar până în sală acum. Vreau să îi mulțumesc domnului vidal Quadras și să-l felicit pentru munca sa și să-i mulțumesc și pentru tot ce a spus despre președinția spaniolă. Colaborarea a fost de cea mai bună calitate și a permis găsirea unui rezultat care era urgent și necesar pentru Uniunea Europeană. Din păcate, aceste crize sunt prea frecvente, dependența noastră de state terțe este mult prea mare ceea ce are consecințe negative în caz de criză asupra economiilor noastre. Prin acest raport am făcut un pas important înspre atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus, printre care aprovizionarea la prețuri rezonabile și în condiții de respectare a mediului. Măsurile sunt foarte importante, măsurile propuse de noi, și am reușit la un acord care arată întregul talent al raportorului, talentul diplomatic, bineînțeles. Mulțumesc! Mulțumesc! Putem să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc tuturor părților implicate. Să sperăm că în următoarele săptămâni, luni, vom putea să închidem această chestiune din punct de vedere parlamentar. Îi urez bun venit secretarului de stat pentru cercetare, domnul uh, Felipe, Felipe Petres Calvo. A reușit să ajungă la noi. O reprezintă pe doamna ministru Cristina Garmendia, care, din păcate, nu a putut veni. Ne pare rău. Uh, pentru că, iată, mereu am apreciat prezența ei, mereu a fost o încântare să o avem aici. Am fost și în Spania, am putut să discutăm cu ea și acolo. Încă o dată, mulțumim pentru prezență și pentru ajutor. Aveți cuvântul, puteți începe. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, bună ziua, bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor, membri ai Comisiei ITRE. Aș dori în primul rând să-mi cer scuze pentru această întârziere a avut loc o grevă a controlorilor aerieni care ne-a împiedicat să ajungem atunci când doream, și anume acum două ore. Doresc să vă transmit și scuzele din partea doamnei uh, Cristina Garmel, ministra uh, științei și cercetării, care, Garmendia, mă scuzați, știință și cercetare care nu poate fi prezentă pentru că participă la o reuniune importantă a guvernului spaniol. Îmi face mare plăcere să uh, particip la reuniunea aceasta ca să vă prezint uh, bilanțul președinției spaniole în domeniul cercetării. Doamna ministru pentru cercetare și uh, inovare, doamna Cristina Garmendia, a fost aici în 28 ianuarie, când Spania tocmai preluase ștafeta președinției Consiliului într-un moment extrem de important pe plan instituțional și politic al Uniunii Europene. Noul tratat, care tocmai fus, uh, fusese adoptat, comisia fusese uh, validată de Parlamentul European și strategia privind uh, orizontul 2020 era pe cale de a fi definită. Iată, deci, o agendă foarte încărcată, însă nu trebuie să uităm și criza economică și financiară, care încă este deosebit de complexă. În ciuda tuturor acestor neajunsuri, am reușit să avem o președinție voluntară și ambițioasă, care nu a dorit nicio clipă să renunțe la obiectivele sale inițiale. Ne-am propus un program deosebit de intens cu o serie de priorități bazate pe ă, cei trei I, integrare, implicare și includere, după cum știți. Haideți să începem cu integrarea. Prin aceasta noi înțelegeam ca uh, noi înțelegeam punerea în centrul proiectului european politicile de cercetare și dezvoltare. Noi doream ca spațiul european al cercetării să fie integrat în toate politicile de inovare. Și uh, mă gândesc mai ales la strategia Europa 2020 și la obiectivele statelor membre. Așadar, în legătură cu integrarea, am făcut progrese în ceea ce privește guvernarea spațiului european al cercetării. Am revizuit structurile și mecanismele Consiliului European al Cercetării. Și de asemenea am uh, revizuit uh, statutul Comitetului de uh, Cercetare Științifică și Tehnică, pentru ca el să aibă mai multă pondere politică. În noul său mandat, acest comitet se va numi uh, Comitetul ERA, ERA uh, însemnând Spațiul European al Cercetării, și uh, statele membre vor fi mult mai implicate în redactarea de strategii comune. Am dorit să ne ocupăm și de mobilitatea și de cariera profesională a cercetătorilor europeni în uh, cadrul Consiliului Concurenței din luna martie. Ne-am prezentat concluziile pentru prima dată la uh, Consiliul de Ocupare, Politică Socială, Sănătate și Consumatori. Considerăm că a fost un pas înainte fundamental către această cea de-a cincea libertate europeană și anume libertatea de circulație a cunoașterii. Vreau să insist asupra faptului că această inițiativă a fost foarte bine primită de colegii de la Consiliu, dar și de Comisia Europeană. În ceea ce privește dezvoltarea strategiei Europa 2020 și contribuția noastră la aceasta, vreau să vă amintesc că s-au desfășurat două consilii ale concurenței și o reuniune neoficială în luna februarie. Cu această ocazie am abordat câteva elemente din această strategie și am dorit să insistăm asupra faptului că ea trebuie să reia obiective și indicatori din perspectiva spațiului european de cercetare, ERA. Am insistat mai ales asupra faptului că trebuie să se preia indicatori care să reflecte uh, valorificarea proceselor și rezultatelor cercetării, dezvoltării și inovării. Sperăm că noul obiectiv propus de Comisia Europeană din luna martie și care se referă tocmai la uh, la cercetare, dezvoltare și inovare să fie aprobat în, la Consiliul European din toamnă. Am adoptat o altă serie de chestiuni specifice în contextul acestui spațiu și mă refer aici la infrastructurile științifice, la foaia de parcurs a marilor infrastructuri, ESFRI, la asociațiile, parteneriatele public-privat și la susținerea acordată femeilor în lumea științei și tehnologiei. Aceste chestiuni au fost uh, preluate în concluziile referitoare la diferitele aspecte ale spațiului ERA, aprobate la ultimul Consiliu, tot în legătură cu acest I, integrare. Președinția spaniolă a insistat pentru ca concluziile Consiliului să mențină orientările politice pentru Comisie și statele membre referitoare la viitorul plan european de uh, cercetare și inovare, care sper să fie prezentat în septembrie. Președinția a considerat că va fi util să uh, desfășurăm o, um, un proces de reflexie uh, referitor la construcția unei Europe a inovației pentru a promova niște aspecte foarte importante care trebuie să fie luate în considerare de comisie. Acestea se uh, axează pe cinci teme. Finanțare, piață, guvernanță, regiuni și persoane. În ceea ce privește cea de-a doua axă a președinției noastre, implicarea sau angajamentul, considerăm că programele de cercetare și de inovare comunitare, naționale și interguvernamentale trebuie să uh, se transpună în acțiuni, răspunzând la marile uh, provocări sociale și economice cu care ne confruntăm, noile surse de energie și schimbările climatice, îmbătrânirea populației și uh, bolile antrenate de acest fenomen, și criza economică. Trebuie să dăm un răspuns care să uh, simplifice uh, munca cercetătorilor și vreau să insist asupra unui uh, aspect specific care a fost discutat la reuniunea neoficială a ministrilor cercetării la San Sebastian în 8 februarie. Am insistat în declarația de la San Sebastian Donostia pe tema știința pentru redresare și creștere economică, acum imediat. Acest document a fost adoptat în unanimitate de statele din Uniunea Europeană și insistă asupra rolului științei în găsirea de soluții la criza economică. Dacă dorim să implicăm uh, cercetarea și inovarea în politicile publice, este fundamental să facilităm accesul la programele europene și să le facem mai simple și mai eficiente. După cum știți, simplificarea este un subiect prioritar pentru președinția spaniolă și este un subiect care stă permanent în centrul interesului Consiliului al instituțiilor comunitare și, bineînțeles, al tuturor agenților care participă la proiecte cum sunt programele Marco și proiectele Cadru și așa mai departe și proiectele destinate IMM-urilor. Credem că uh, este o condiție absolut necesară dacă dorim să construim spațiul european de cercetare, ERA. Și de asemenea, dacă ne dorim succesul strategiei Europa 2020. Trebuie deci să simplificăm procedurile și normele și trebuie să ne schimbăm și modul de gândire pentru a ajunge la un sistem bazat pe încredere și în care cercetarea să fie esențială, calitatea și, uh, cercetării fiind influențată și de finanțare. În ceea ce privește IMM-urile, credem că aceste schimbări vor fi pozitive și le vor permite să-și concentreze cercetarea asupra acestor teme importante și să reducă uh, costurile administrative. Iată deci ce obiective am avut noi ca președinție a Uniunii Europene și ne bucură faptul că Consiliul din mai a adoptat concluzii în acest sens. Urmează după aceea dimensiunea socială a spațiului european al cercetării. Ajungem deci la includere după integrare și implicare, cel de-al treilea I. Știința și cercetarea trebuie să joace un rol mult mai clar pentru a combate sărăcia și excluderea socială. Președinția spaniolă a a uh, pledat pentru crearea unei Europe a cunoașterii care să fie mult mai angajată și în care știința să joace un rol mult mai important. De altfel, după cum știți, am avut o uh, contribuție suplimentară la uh, marile provocări menționate de președinția suedeză. Am insistat asupra combaterii sărăciei și a inegalității, considerându-le provocări pentru lumea științei la 10 ani după declarația referitoare la obiectivele mileniului și la lansarea strategiei de la Lisabona, s-a desfășurat și anul european de combatere a sărăciei și excluderii sociale și am ajuns acum la manifestul acestui potențial al cercetării și tehnologiei pentru promovarea dezvoltării umane. Prin concluziile adoptate în mai, se insistă încă o dată pe dezvoltarea dimensiunii sociale în spațiul european al cercetării. Este vorba de o măsură orizontală care permite să se profite de întregul potențial științific și tehnologic pe cooperare, dezvoltare și pe cercetare și dezvoltare. De asemenea, uh, com, combătându-se în același timp excluderea socială și sărăcia. Este deci o legătură directă cu strategia Europa 2020 și mai ales cu obiectivul prioritar reprezentat de promovarea integrării sociale. Din punct de vedere legislativ, președinția este satisfăcută de faptul că a reușit să ducă la bun sfârșit două inițiative în contextul tratatului de la Lisabona în codecizie, deci împreună cu Parlamentul European. Este vorba de decizia Parlamentului European și a Consiliului referitoare la participarea comunității la programul comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică. Bonus 169 Un program la care au participat diferite state membre și, de asemenea, regulamentul Parlamentului și al Consiliului referitor la Programul European de Observare a Pământului GMES și operațiunile de început prevăzute pentru perioada 2011-2013. Și vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru eforturile sale și pentru colaborarea la adoptarea acestor două inițiative. Vreau să mulțumesc celor doi raportori din Parlament, doamna Lena Eck și domnul Norbert Glante, care au avut o contribuție esențială la atingerea acestui obiectiv. În aceste șase luni, Ministerul Științei și Inovării a organizat o reuniune neoficială a ministrilor la San Sebastian și două consilii ale concurenței. Cu ocazia acestora am reușit să obținem un consens european pe 30 eh, de teme, cel puțin, de pe eh, agenda politică a Uniunii Europene și, în plus, 40 de acte ale președinției organizate de minister și de organismele sale. Credem că Europa Tratatului de la Lisabona a acordat mai multă putere cetățenilor și, într-o oarecare măsură, am încercat și noi să contribuim la acest lucru diferitele, prin diferitele evenimente organizate de președinția spaniolă, am reușit să uh, aducem o contribuție esențială la promovarea științei și inovării și uh, la uh, lucrările Consiliului Concurenței desfășurate în timpul președinției noastre. Președinția spaniolă a făcut un efort deosebit și continuă să facă acest efort ca să se ajungă la un consens european referitor la viabilitatea financiară a marii structuri internaționale ITER. Doamnelor și domnilor, voi trece acum la concluzie. Și după cum v-am spus la început, atunci când am început președinția aceasta, știam că ne așteaptă provocări foarte mari, dar nu imposibile. După cum v-am spus, eram preocupați de dificultățile puse de intrarea în vigoare a unui nou tratat și uh, de intrarea în funcție a unei noi comisii. Dar acestea nu ne-au împiedicat să progresăm pe calea uh, dezvoltării Europei cunoașterii și nu trebuie să uităm și, Europa cetățenilor, o Europa care la ora actuală trece prin niște momente deosebit de grele pe plan economic, cele mai dificile de la criza din 29 și până acum. În încheiere, V-am spus, deci, că programul nostru se bazează pe cei trei I, integrare, implicare și includere, și sper că astfel am adus o contribuție importantă pentru dezvoltarea viitoare a acestui spațiu european al cercetării. Și sperăm că am adus elemente concrete pentru ca cercetarea europeană să fie uh, o parte clară, orizontală a agendei europeană, europene. Considerăm că ne-am atins obiectivele, că am respectat agenda politică stabilită la început, cu o serie întreagă de programe, conferințe și alte evenimente. Trebuie să mai adaug totuși că la nivel european știința și inovarea continuă să se confrunte cu provocări, mai ales din cauza acestei situații financiare și economice internaționale, să nu uităm că statele membre sunt din ce în ce uh, mai uh, puse în dificultate în uh, utilizarea fondurilor publice, care sunt din ce în ce mai limitate în multe țări. Este limpede că statele noastre trebuie să investească în continuare în cercetare, dezvoltare și inovare. Și aș spune că dumneavoastră jucați aici un rol esențial la Parlamentul European pentru că foarte multe decizii referitoare la bugetul comunitar se vor lua în următorii ani. Este fundamental ca această viziune a Europei a prezentului și a viitorului să fie comună, împărtășită de toți. Și de asemenea viziunea asupra cetățenilor europeni, pentru că toate politicile noastre, tot ce facem, este dedicat cetățenilor europeni. Este deci foarte important să uh, sprijiniți acest proiect și să uh, vegheați ca statele membre să nu lase deoparte cercetarea și dezvoltarea acest aspect atât de important. Am ajuns la sfârșitul președinției spaniole și vreau cu această ocazie să vă mulțumesc pentru colaborarea din aceste șase luni. Știți că Belgia și Ungaria vor prelua acum ștafeta le vom susține și le urăm vânt din pupă, dat fiind cât de dificilă este sarcina care le așteaptă. Vreau să mulțumesc public tuturor celor care au uh, lucrat în uh, acest efort, care au colaborat la efortul președinției spaniole de a-și atinge obiectivele stabilite la 1 ianuarie. Vă mulțumesc foarte mult și vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Și încă o dată mulțumesc mult pentru invitație și pentru atenție. Ganz, ganz herzlichen Dank. Mulțumesc. Mulțumim pentru informații, pentru prezentare, pentru această bună colaborare. Doamna Riera Madorea are primat cuvântul. Gracias, presidente. Bueno, ante todo, señor... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnule secretar de stat, că sunteți aici printre noi, în comisia noastră. În numele grupului meu aș dori să mulțumesc Ministerului uh, de eh, profil pentru munca depusă în acest eh, semestru de președinție. Ați făcut multe, cum ați spus, ați lucrat eh, din răsputeri, mm, folosindu-vă de un program de lucru foarte bine conceput și pe care doamna ministru ni l-a prezentat la începutul președinției. Cred că e vorba de un program care a venit în întâmpinarea temerilor pe care noi le-am, le exprimat la început și vedem că rezultatele sunt cele <clears throat> scontate. Aș dori să revenim asupra acelui spațiu european al cercetării și rezultatele obținute. Ați vorbit despre guvernanță, mobilitate, indicatori, infrastructuri și așa mai departe lucruri foarte bine descrise, de altfel de dumneavoastră, însă aș uh, accentua un lucru și anume, pentru prima dată în concluziile Consiliului am insistat asupra dimensiunii sociale a programului sau a inițiativei ERA și e foarte bine că s-a făcut acest lucru. Însă știți că cel mai greu este să treci de la teorie la practică, așa că vin și eu cu o întrebare aceste concluzii ale Consiliului care menționează dimensiunea socială, cum o să le transpuneți în fapte? Și cum se va reflecta acest lucru la nivel comunitar? Cum ne vom, uh, cum uh, ne vom descurca cu orientările? Pentru că uh, Spania ne-a oferit timpul președinției o serie de orientări în timpul uh, președinției, însă ce se va întâmpla cu transpunerea acestor orientări la nivel național? În sfârșit, vă felicit și eu pentru tot ce ați obținut și pentru faptul că ați reușit să asigurați un echilibru între femei și bărbați în sectorul științific. Trebuie să profităm de toate pârghile la dispoziția noastră pentru ca Uniunea Europeană uh, să își folosească pe deplin potențialul nu numai o parte sau o jumătate a populației. Avem niște valori, avem niște principii și inclusiv competitivitatea trebuie să ne ghideze. Mulțumesc foarte mult, domnul Herzog. Doamna Herzog, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Aș face câteva observații. În primul rând, felicit președinția spaniolă. Am crezut că atunci când ne-a izbit uh, criza în plin mers, uh, um, ați uh, sau aveați să, vă spri, să sprijiniți numai serviciile financiare, dar nu a fost așa. Ați avut și alte obiective și e foarte bine. Foarte bine că avem aceste obiective de mobilitate socială în 2020, deci în strategia, și că deci avem proiecte concrete în acest domeniu. Mulțumesc uh, și vă mulțumesc și pentru echipa pe care ați adunat-o în jurul dumneavoastră aici la Bruxelles, care foarte bine că s-a ocupat această politică GMS. E pozitiv acest lucru. Aș întreba ceva legat de mijloacele financiare pentru a îndeplini obiectivele de la Lisabona, spațiu, cercetare, ITER, uh, tot ce înseamnă nuclear. Vreau să vă spun că această comisie nu își dorește să nu îndeplinească proiectele din programul cadru 7 pentru că nu ar fi bani. Ă, nu este acceptat acest lucru. Vom vedea, deci și la Consiliu, că este vorba de ă, o problemă care merge dincolo de bugete și e vorba de o chestiune de democrație și de capacitate de implementare. Întrebarea mea este foarte simplă. Veți avea curajul de a uh, pune problema așa cum trebuie în cadrul ecofinul și de a nu ne tăia craca de sub picioare, uh, fără, deci să plecăm fără mijloace bugetare pentru a concluziona proiectele din uh, FP7 și să știți că vă vom sprijini ca să faceți acest lucru. Mulțumesc, colega Lange. Domnul Lange, mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule secretar de stat, când discutăm despre Consiliul de Competitivitate din 3 martie, Știm că acesta, la inițiativa noastră, a spus foarte clar că în Uniunea Europeană ar trebui să existe o politică integrată industrială. Și aici Consiliul a cerut Comisiei să emită o comunicare. Comisia lucrează acum la aceasta. Poate că ați putea acum dumneavoastră să ne prezentați lucrurile din perspectiva dumneavoastră și să ne spuneți ce elemente considerați dumneavoastră, în special prin prisma inovării, uh, puteți să includeți într-o această comunicare privind o politică integrală, integrată industrială. Deci, din perspectiva dumneavoastră, din activitatea dumneavoastră, ce considerați că ar trebui să conțină un astfel de document prin prisma inovării și uh, cercetării? Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Domnul Van Nistelrooy are cuvântul. Voorzitter, dank u wel. Mulțumesc. Domnule președinte, mm, numele colegilor de la PPE și noi putem să spunem că suntem foarte uh, înclinați să apreciem uh, părerile dumneavoastră în ceea ce privește cercetarea și competitivitatea. Ați spus că veți preda ștafeta președinției belgiene, dar care sunt uh, dosarele cheie pe care le veți preda? Cercetare, guvernanța acesteia? Ce puncte ar trebui să fie abordate cât mai curând posibil în următoarele luni? Uh, da, ați spus că și într-adevăr ați organizat foarte multe evenimente, foarte multe forumuri și care au fost foarte bine uh, apreciate în ceea ce privește uh, inovația și industria în Saragossa a avut loc un eveniment cu participarea a 500 de reprezentanți din mediul industrial și din cel universitar. Foarte bine, întrebarea mea este următoarea. Se referă la această dimensiune socială pe care ați subliniat-o și accentuat-o. Aș vrea să spun că în Parlament noi ne dorim sinergie și conlucrare cu diferitele fonduri. Ați vorbit nu numai de dimensiunea socială, ci și de alte lucruri, cum ar fi dimensiunea teritorială și regională. Sunt noutăți uh, aduse de Tratatul de la Lisabona, adică cercetători care să fie încurajați să fie mobili. Dar este la fel de important ca toate aceste inițiative să ne ducă undeva la un rezultat concret pentru că s-ar putea să apară totuși prea multă specializare, există acele clustere, dar trebuie să vedem care este e, obiectivul final și să există într-adevăr o sinergie e, și abordarea acestor clustere. Vă mulțumesc, domnul Weber. Monsieur le secrétaire d'État, la présidence espagnole. Mulțumesc. Mulțumesc uh, domnului secretar de stat. Uh, într-adevăr, suntem cu toții încântați de abordarea care este dată acestei probleme a cercetării, inovării și dezvoltării acestor sectoare în Europeană. Eu sunt vicepreședinte a delegației China-UE și văd cât de repede țările emergente uh, uh, ies la rampă și aduc uh, lucruri noi în cercetare inovare. Uh, China, bineînțeles, dar și India, ca și alte țări. Și suntem cumva strânși cu ușa între Statele Unite ale Americii, care continuă pe calea lor, și marile țări emergente care ne ajung din urmă sau care ajung din urmă, plutonul fruntaș cu o viteză nebănuită. De exemplu, în India, într-o țară uh, cum este India, avem sute de mii de uh, informaticieni și ingineri în informatică care este pe băncile școlii în fiecare an și cu un impact asupra cercetării nu numai la ei în țară, ci și la noi. Pentru că trebuie să vedem cum ne orientăm și spre aceste țări când vine vorba de cercetare. Deci îmi pare bine că ați pus accentul pe aceste lucruri și îmi doresc ca cei care vor veni la președinția după dumneavoastră și celelalte instanțe să facă eforturi tot așa, Uh, față de întrebările deja adresate, aș veni și eu cu încă una. Ce s-a făcut într-adevăr și ce se așteaptă totuși în domeniul brevetelor europene, care sunt cumva călcuiul lui Ahile în activitatea noastră în acest sector. Vă mulțumesc! Merci, um, Clut Turmes. Domnul Turmes are cuvântul. Uh, thank you. Mulțumesc. Mulțumesc domnului secretar de stat. Mai mulți colegi au vorbit aici despre un aspect și anume țara care s-a confruntat cu o asemenea criză puternică în ultimele șase luni, dar și-a și asumat foarte bine președinția. Mi se pare că este un lucru extraordinar și am reușit să păstrăm uh, uh, și să menținem viziunea europeană. E foarte bine acest lucru apreciem încă și mai mult efortele dumneavoastră, având în vedere ce se întâmplă în Europa și în țara dumneavoastră. Am două întrebări. Una se referă la, uh, deci tot așa cu, cu sinergia, una se referă la plan. Pentru că uh, sunt suntem uh, lideri mondial în ceea ce privește energia solară, eoliană și așa mai departe. Și am încercat să vedem cum putem să depășim problema cu programul SET, care marea problemă este finanțarea. Nimeni nu are o soluție miracol, însă poate după șase luni la președinție aveți poate dumneavoastră niște idei despre cum putem să continuăm. Poate să ne legăm de perspectivele financiare sau rezultate rezultatele uh, uh, licitațiilor din cadrul uh, pieței textilului de carbon, cum putem să facem acest lucru? Cred că ați moștenit un dosar foarte greu. Este vorba de finanțarea reactorului ITER va exista o ședință a grupului de lucru, task force-ului, vineri în acest sens. Aveți uh, vreo idee despre cum se vor găsi acei 1,5-1,4 miliarde necesari pentru a pune în funcțiune ITER-ul în 2014-2015? Știu că Comisia se gândește la un împrumut de la BEI, uh, contacte cu uh, colegii germani, însă aceștia au spus că nu doresc o astfel de împrumut de la BEI pentru că le este teamă că nu o să-și mai vadă banii înapoi bancherii germani, dar cred că este o frică nejustificată. Uh, tot așa, ce se întâmplă cu aportul bugetelor naționale? Ar fi bine să existe idei, domnul Herzog a spus acest lucru, și anume că acești 1,4 miliarde trebuie să vină de la bugetul comunitar 2012-2013. Bun, dar cum facem acest lucru? Am înțeles că sunteți și în favoarea Galileo și că tocmai ați uh, avut un discurs extrem de elegant privind uh, importanța cercetării sau ați făcut un discurs pe marginea importanței cercetării europene. Unde sunt banii? Aveți idei clare, concrete? Uh, pentru că știm dacă nu cumva va trebui să găsim acești bani în bugetul 2013-2012. 1,4 miliarde. Avem nevoie de el. Colegul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, și eu la rândul meu țin să remarc uh, activitatea depusă de președinția spaniolă și să vă mulțumim pentru acest lucru. A fost, cred că, una din cele mai fructoase activități în conducerea Uniunii Europene. Aș dori să pun o întrebare scurtă, o întrebare pe care am pus-o de mai multe ori în acest forum uh, și se referă la faptul că nu credeți că totuși în cadrul acestor strategii de inovare și cercetare în Uniunea Europeană uh, viitoare și referitor și la viitoare programe de finanțare. Ar trebui să se prevadă, ținând cont de condițiile specifice din unele state noi membre, uh, condiții dificile, ar trebui să prevadă și să trateze posibilitatea de a participa la aceste programe și de a accesa uh, fondurile într-un mod poate mai aplicat să tratăm această chestiune un pic mai atent. Vă mulțumesc. Gut, ich bedanke mich herzlich eine Fülle von äh, neuen und zusätzlichen. Mulțumesc pentru întrebările adresate, domnule secretar de stat. Vă rog să încercați să răspundeți pe cât posibil la întrebările pe care vi s-au adresat. În eh, primul lugar... Mm, în primul rând, vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Da. Într-adevăr, a fost o plăcere și pentru noi, o bucurie să ne aflăm în funcția de președinte Europei pe timp de șase luni să ne ocupăm de cercetare, inovare și știință în această calitate. Deci, în primul rând, mulțumim și noi. <clears throat> Ați insistat uh, în mai multe rânduri asupra anumitor aspecte și eu să încep prin a răspunde întrebărilor care au fost adresate și deci în ordinea în care ele au fost adresate. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare după răspunsurile mele, vă stau la dispoziție astăzi sau în altă zi. În primul rând, Prima întrebare. Ați uh, vorbit despre progresele legate de acest spațiu european uh, pentru cercetare. Ați insistat mai mult asupra dimensiunii sociale și nu ați fost singura care a făcut acest lucru. Știți, uh, dimensiunea socială e legată strâns de pasiunea noastră pentru inovație. Ne dorim ca inovația să aibă repercursiune asupra societății și să se înscrie într-un uh, demers de, de uh, răspundere, responsabilitate socială. Dacă punem accentul pe această dimensiune socială, cetățenii atunci uh, vor fi mai implicați, vor înțelege mai bine ce se întâmplă și sistemul nostru va fi consolidat. Bun, cred că nimeni nu contestă aceste principii. Așa cum am spus mai adineori, și am văzut și care este voința ministrului nostru, trebuie într-adevăr să trecem de la vorbe la fapte. Iar uh, pentru dimensiunea socială e ușor să faci discursuri uh, sfărăitoare. Problema apare când uh, trebuie să pui în practică aceste lucruri și când trebuie să depășești anumite bariere și obstacole. Uh, bineînțeles că avem niște principii, dar uh, nu uităm nici aspectele concrete. Ați văzut că au existat o serie de acorduri pentru a sprijini cercetarea și pentru a ieși și din criza economică actuală. Așa cum am spus, cetățenii trebuie să cunoască mai bine rezultatele muncii noastre. Ar trebui să cunoască mai bine. Uh, și noi suntem conștienți de faptul că uh, o serie de cetățeni au participat, practic, de la bază la selecționarea uh, proiectelor care au avut sorți de izbândă. Bun, nu, este, nu, nu ne lăudăm noi, dar ne-am dat seama că, practic, astfel cetățenii au fost implicați încă de la început. Uh, și este clar că cetățenii care au făcut sugestii trebuie să știe că noi uh, le și luăm în considerare. Trebuie să implicăm uh, și mai mult, bineînțeles, că avem atâtea provocări legate de sănătatea populației, de resursele de apă și așa mai departe. O serie de subiecte pe care le-am dezbătut în timpul președinției. A doua întrebare, poate că o să fiu un pic uh, telegrafic, dar m-ați întrebat, dacă am înțeles eu bine, ce cred despre acest dinamism al cercetării. Adică este clar că el întrunește consensul uh, în uh, sânul guvernului uh, spaniol. Avem un plan de cercetare, inovare pe 5 puncte, 5 axe și m-ați întrebat cum va fi tradus acest dinamism, acest avânt în practică. Uh, întrebarea a fost puțin uh, mai uh, largă, mai deschisă, însă eu mă refer, cer scuze, mă refer la cazul Spaniei. Noi am pus la cale o strategie pentru inovare pe plan național, deci în Spania. Și acolo veți regăsi o serie de acțiuni specifice uh, Uh, pe anul 2010 și care anticipă cumva și ce se va întâmpla în 2011, uh, bazate fiind toate acestea pe cele cinci axe, cu accent pe axa a cincea, așa nume, implicarea oamenilor, persoanelor. Uh, e vorba de o strategie care va fi până la urmă, care este absolut unitară și care este adoptată apoi de toți miniștrii nu vreau să spun că suntem noi exemplu sau că suntem exemplari, însă probabil că vă puteți inspira din povestea noastră. Adică noi uh, putem să vă dăm un model de elaborare a unei strategii în acest sens. Uh, puteți, deci, să vă inspirați. Și să știți că am și pus în practică ceea ce s-a adoptat la nivel de principii generale sub președinția spaniolă. O altă întrebare se referă la tot la dimensiunea socială și, în special, o trimitere la GMS și la celelalte inițiative pe care și eu le-am uh, menționat. Am vorbit și eu adineaurea de ITER. Poate că răspunsul meu nu va fi la înălțimea așteptărilor, dar pot să vă spun că în orice caz, doamna ministru uh, a obținut uh, un angajament la nivelul Consiliului Competitivitate și și anume, s-a angajat acolo uh, persoanele prezente să se lucreze până ultima clipă pentru a ajunge la o înțelegere în ce privește ITER-ul. Suntem conștienți de problematică, acest angajament înseamnă continuarea lucrurilor, lucrărilor sub egida unui grup de lucru uh, uh, prezidat de colaboratora mea, care se găsește în stânga mea. Deci, acest grup de lucru va lucra zi și noapte pentru a găsi în puținele zile care ne rămân din președinție o ieșire din impas. Dacă găsim o soluție, foarte bine. Dacă nu, țin să precizez totuși că este vorba de un dosar foarte greu și nici situația economică actuală nu ne prea ajută. Uh, încă o dată, proiectul este unul ambițios și este deci uh, important să găsim o soluție pentru a, această problemă și să găsim diferite surse care se meargă toate în același sens. M-ați întrebat despre programul cadru. Uh, nu pot să vă răspund direct. Uh, soluția cred că va fi una compusă din mai multe uh, elemente, provenind din mai multe părți și ce pot să vă spun este că grupul de lucru este foarte hotărât să lucreze și să pună în aplicare cele hotărâte la ultimul Consiliu Competitivitate. M-ați mai întrebat dacă Uh, avem curajul politic necesar de a nu ne abate de la cele propuse. Da, avem curajul de a apăra acest proiect și de a ne asigura că angajamentele sunt respectate și că ajungem la un echilibru economic. Cu această inițiativă, domnul Lange apoi a mai pus o întrebare. Domnule Lange, ați pus accentul pe inovare. Și, în special, ați vorbit despre acest exemplu al Spaniei, pot să răiau uh, răspunsul dat doamnei Amaduel. Avem, deci, încă o dată, cinci axe și ținem cont de rețeaua noastră de antreprenori și de firme. Trebuie să ținem cont de diferitele legături care se stabilesc între cercetare și sectorul uh, întreprinderilor sau economie și deci să ne asigurăm că toate principiile adoptate în toamnă să se traducă în fapte, privind încă o dată sectorul nostru, cercetare-dezvoltare. A patra întrebare. Nu mai amintesc, doamnă director general, era poate la întâlnirea de la Granada. Întrebarea era următoarea, dimensiunea socială, foarte bine, ce se întâmplă cu dimensiunea teritorială? Ei bine, știți că există diferite niveluri de administrație și de tipuri de organizare a teritoriului. Această dimensiune socială trebuie să fie absolut compatibilă cu aceste niveluri diferite, ca astfel să existe cu adevărat o dimensiune teritorială. Poate că ne-ar trebui și mecanisme simplificate. Da, foarte bine, sunt de acord pentru a avea această simplificare, însă să nu uităm sinergia între programe. Nu e vorba numai de o armonizare a procedurilor, ci și o simplificare generală uh, la nivelul diferitelor programe. Insist asupra compatibilității, care ar putea să fie într-adevăr un principiu de optimizare. Coeziune. Coeziune socială uh, și optimizare. Iarăși, lucruri foarte importante care ne vor ajuta să avem programe mai bune, proceduri mai bune. În sfârșit, uh, o altă întrebare, cred că domnul Weber a adresat-o. M-ați întrebat ce se întâmplă cu brevetele. Vreau să spun că noi nu am aprofundat această uh, temă cu ocazia Consiliilor uh, Competitivitate și înțelegem uh, sau putem să uh, înțelegem care este calea de urmat, uh, inovare, cunoaștere și așa mai departe și aspectul concret, concret care, pe care ne-l dorim. Însă nu e vorba de un proces automat. Trebuie să fim atenți la modul în care urmăm pas cu pas procedura pe care ne-am propus-o. Să fim, deci, uh, precauți legați de această temă a brevetelor. De altfel, știți că uh, la Consiliul Competitivitate au loc și dezbateri privind industria sau există această secțiune, industrie, și bineînțeles că acolo se vorbește și de cercetare, de altfel. Următoarea întrebare, domnul Turmes, ați vorbit și ați rezumat foarte bine care este situația economică cu care ne-am confruntat și prin care a trebuit să trecem. Ați vorbit în special despre reactorul ITER. Eu consider și am mai spus uh, ce cred <laughs> despre acest lucru uh, acum câteva minute. V-am dat opinia mea. Următoarea întrebare. cum să facem ca aceste programe să fie mai simple și mai accesibile. Da, sunt de acord, a fost unul dintre obiectivele președinției noastre. Când vorbim despre simplificare, asta înseamnă practic și facilitarea accesului la programe, mai multă informație și informații clare privind diferitele Uh, apelurile și de, la proiecte și așa mai departe. Deci, încă o dată, sinergie între programe. Iată, domnule președinte, cred că am răspuns la întrebări. Vă mulțumesc. Permiteți să vă mulțumesc pentru prezență, pentru informații, pentru răspunsuri. De asemenea, vă mulțumim pentru faptul că, iată, în cele șase luni care s-au perindat, am lucrat atât de bine împreună. Salutații din partea noastră și pe doamna ministru. A fost o plăcere să colaborăm cu dânsa. Uh, acum suspendăm ședința și ne revedem la ora 3. Mulțumesc! Merci.